Buongiorno a tutti, io penso che si debba cominciare. Bună dimineața tuturor, cred că ar trebui să începem. Eu cred... Canalul 2 pentru limba engleză. Da, cred că ar trebui să începem și asta pentru că de la ora 10 trebuie să începem sesiunea de vot. În această dimineață e alături de noi un important oaspete, ministrul Sinkevicius, care este ministrul lituanian pentru transport și comunicații. Și, bineînțeles, și președinte în funcție la Consiliu în acest moment. Domnul ministru este alături de noi pentru următoarele 40 de minute. Așa că voi începe prin a iura bun venit în cadrul comisiei noastre. Sper că cele șase luni de președinție lituaniană vor fi încununate de succes și cred că așa va fi. Noi, ce de la Comisia ITRE, ne vom afla în Lituania lunea viitoare Va fi prima noastră vizită în țara dumneavoastră sub președinția voastră. Domnule ministru, aveți cuvântul pentru aproximativ 10 minute, vă rog. Dėkoju Jums, gerbiamă pirmininkė. Gerb... Doamnă președinte, Stimați membri ai acestei comisii, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat această oportunitate de a vă prezenta astăzi prioritățile președinției lituaniene în domeniul telecomunicațiilor. În primul rând, aș dori să le mulțumesc predecesorilor noștri, președinția irlandeză și mai ales colegului meu, domnul Rabbit, și echipei sale, care cu sprijinul dumneavoastră și încurajarea dumneavoastră au reușit să înregistreze un progres important în ceea ce privește subiectele importante pentru întreaga Europa. Așa cum știm cu toții, Lituania este primul dintre statele baltice care se află la președinția Consiliului Europei. De fapt, acum mai puțin de 10 ani, în 2004, am cunoscut un pas foarte important în istoria țării noastre când Lituania a devenit membru de plin al familiei europene. Aș dori să accentuez faptul că Lituania va încerca să se asigure că există un proces stabil și continuu legislativ, că va încerca să implice pe toți cei interesați în acest proces. Recunoaștem rolul important pe care îl joacă Parlamentul European în luarea deciziilor, mai ales după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Pe parcursul președinției noastre vom încerca să ne asigurăm că există o colaborare foarte bună, mai ales cu Comisia ITRE. Eforturile noastre se vor axa pe următoarele acțiuni pentru a Uh, revitaliza încrederea în creșterea europeană, ocupare și piața unică. Vom încerca să asigurăm o stabilitate financiară și să consolidăm Uniunea Europeană ca un exemplu global în ceea ce privește deschidere și securitate. Pe timpul președinției noastre ne vom uh, concentra eforturile pentru a ajunge la o Europa credibilă și în creștere. Trioul irlandez, lituanian și grecesc va fi ultimul în ceea ce privește acest mandat în munca cu această comisie și cu Parlamentul European. Înseamnă că timpul este un element cheie. Există mai multe propuneri din partea comisiei pe care trebuie să le abordăm și să luăm decizii asupra lor. Pe timp ce colaborăm cu partenerii noștri din TRIO pentru a asigura continuitatea, vom vedea care sunt prioritățile și ne vom asigura că eficiența în care, prin care, cu care lucrăm e una maximă. Pentru a ajunge la țelurile noastre, trebuie să ne concentrăm pe crearea unei piețe dinamice, unice, digitale europene. Vă voi spune care sunt pașii pe care ne dorim să îi urmăm. În primul rând, vom încerca să ajungem la un acord timpuriu între Consiliu și Parlamentul European în ceea ce privește rețel, linile directoare privind rețelele transeuropene de telecomunicație. Textul actualizat al tnt a fost prezentat la sfârșitul lunii mai și astăzi Comisia dumneavoastră va vota pe acest dosar. Mă bucură faptul că avem aceeași părere în ceea ce privește această propunere. Sper că după votul de astăzi vom putea să colaborăm cu raportorul dumneavoastră, domnul Tosenovski, astfel încât să ajungem la un acord în primă lectură. Ambiția noastră este să creăm o bază pentru tranzacții pe internet care să fie o bază sigură pe care să ne putem baza. Așa că le-am spus miniștrilor la Consiliul din iunie în ceea ce privește transportul, telecomunicațiile și energia că un regulament în ceea ce privește identificarea electronică și serviciile de încredere sunt o prioritate pentru noi. E de la sine înțeles că mai sunt foarte multe de făcut, astfel încât să rezolvăm chestiuni importante legate de această propunere, mai ales în ceea ce privește principiile de încredere și interoperabilitate. Cooperarea noastră cu raportorul dumneavoastră, doamna Marita Ulfskog, va trebui să fie una eficientă. Vom construi un dialog solid pe acest dosar. Ne vom asigura că Consiliul va înregistra progrese până când veți ajunge dumneavoastră să votați pe această propunere în luna septembrie. Apoi vom începe negocierile cu Parlamentul, astfel încât să ajungem la un acord în primă lectură încălcarea spațiului electronic este o amenințare care se află acum într-o continuă creștere și depășește barierele sectorului de telecomunicații. Trebuie să facem eforturi pentru a minimaliza această această amenințare la nivel european. Ne dorim să existe o economie digitală și să existe uh, rețele și infrastructură. Acestea sunt foarte importante. De aceea, în ceea ce privește propunerea, vom încerca să lucrăm și asupra directivei privind securitatea. Vom identifica, identifica care sunt riscurile, oportunitățile și problemele legate de securitatea online. Apoi vom încerca să facem niște pași înainte în ceea ce privește regulamentul pentru reducerea costurilor de uh, construire a unor rețele pe bandă largă. E nevoie de o infrastructură eficientă, astfel încât să fie reduse și să fie reduse costurile pentru aceste rețele. Pentru a asigura un acces într-adevăr universal la serviciile de internet, Conținutul electronic online trebuie să fie accesibil și persoanelor cu dizabilități. De aceea ne dorim să progresăm în ceea ce privește propunerea pentru accesibilitatea site-urilor de, de internet ale autorităților din sectorul public. Pentru a ajunge la obiectivele de dezvoltare care apar în strategia Europa 2020, trebuie să revizuim regulamentul care există în ceea ce privește Agenția de Navigație prin Satelit Europeană. Vom încerca să avem o abordare comună în Consiliu pe acest subiect, însă în același timp e foarte important, doamnă președintă, să colaborăm cu dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți raportor pe acest act legislativ și așteptăm cu nerăbdare să începem munca pe acest dosar. Așteptăm propunerea Comisiei în ceea ce privește uh, piața unică europeană pentru telecomunicații. Vom identifica obiectivele acestei propuneri și obstacolele care trebuie depășite, astfel încât să ajungem la o piață digitală unică și stabilă. Toate acestea se vor discuta la, în iunie la, Telecom, la Consiliul Telecoms. Ne așteptăm să existe și dezbateri între miniștri care să-și aducă contribuția la discuțiile care vor avea loc în Consiliul European în octombrie. Va fi o oportunitate foarte bună pentru a sublinia importanța agendei digitale pentru serviciile din Uniunea Europeană, pentru IMM-uri și de asemenea în ceea ce privește politica de inovare în Uniunea Europeană. Împreună cu Comisia Europeană, Lituania va organiza conferința ICT 2013 în Vilnius în, această noiem- în luna noiembrie. Se va discuta despre domeniul de informații și tehnologii de comunicații. Sperăm că vă interesează și pe dumneavoastră această conferință și, și pe alți actori importanți. Pentru a încheia, permiteți-mi să spun că sper că vom reuși să menținem un dialog constructiv pe măsură ce înaintăm cu acest program încărcat. Avem același cel, o Europa credibilă și în creștere și aștept cu nerăbdare să muncim împreună pentru a ne atinge obiectivele. Mulțumesc și acum sunt pregătit să vă răspund la întrebări. Mulțumim foarte mult, domnule ministru, pentru această prezentare. Și acum aș dori să dau cuvântul colegilor și vom începe cu doamna Pilar de Castilio, care este coordona coordonator PPE în Comisia ITRE. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, domnule ministru, bine ați venit în rândul nostru. Cred că vom colabora foarte bine împreună și sper că vă simțiți ca acasă aici. De fiecare dată când veniți aici ar trebui să vă simțiți la fel, pentru că ați fost primiți cu brațele deschise. Avem foarte multe dosare în lucru. Subiectele de care se ocupă această comisie sunt foarte vaste, industrie, cercetare, telecomunicații, tot ce ține de TIC. telecomunicațiile, pentru care sunteți responsabil dumneavoastră pe timpul președinției, e un domeniu care capătă o tot mai mare importanță și a devenit tot mai important spre sfârșitul mandatului. Trebuie să ne asigurăm că analizăm foarte bine lucrurile și că toată lumea e informată, să avem un dialog continuu, astfel încât să ne asigurăm că atingem toate punctele care trebuie să fie atinse. Trebuie să ne asigurăm că furnizorii furnizează niște informații stabile pe care ne putem baza. Apoi, Trebuie să mai rezolvăm un punct de care ne ocupăm noi și anume în ceea ce privește comunicațiile prin satelit. Apoi, mai există o directivă cu privire la siguranța rețelelor. Are de-a face cu siguranța cibernetică și acum acest subiect este pe primul loc în toată lumea, nu doar în Europa. Toate aceste subiecte ne arată că avem un program foarte încărcat. Ieri am vorbit și despre cloud computing, am, am încercat să ajungem la o poziție. E un raport care are o importanță mare pentru că arată calea pe care trebuie să o urmăm sau pe care ne dorim să o urmăm. Apoi mai există și alte subiecte care sunt corelate cu aceasta, însă nu sunt neapărat niște inițiative legislative. Dumneavoastră ați menționat deja identificarea electronică și legătura cu serviciile publice care se ofere pe internet care să ofere informații stabile. Până acum, am observat că există o poziție comună, dar mai există și diferențe. Credem că putem ajunge la o poziție comună în cadrul comisiei noastre, astfel încât și acest subiect să capete coerență și să fie formulat clar. Și ne dorim și noi ca acest dosar să fie încheiat în primă lectură. Securitatea cibernetică, da, e un domeniu dificil, dar eu cred că, cred că există în posibilități sub președinția dumneavoastră să ajungem la, la un rezultat, astfel încât dosarul să ajungă în decembrie sau în februarie la sesiunea plenară. Ar fi foarte bine. Există două comisii în Parlamentul European care se ocupă de acest dosar, comisia noastră și comisia IMCO. Sunteți la președinția Consiliului și de aceea doresc să vă cer sprijinul. Apoi mai există niște întrebări pe care aș dori să vi le adresez Încă nu știm ce ne va spune doamna vicepreședinte Cross în această după-amiază, dar dumneavoastră ați spus că doriți să vă aduceți aportul la regulamentul pe care ni l-a prezentat deja și care treb- ar trebui să fie încheiat cât de repede posibil. Asta sub președinția lituaniană. Ați avut o atitudine foarte pozitivă în acest sens. Eu voi călători la Vilnius și voi participa la această conferință care e organizată împreună cu Comisia Europeană și Comisiile Parlamentului. Mai trebuie să discutăm și e clar că dumneavoastră veți juca un rol foarte important în înlesnirea tuturor acestor procese. În întrebare și închei, în octombrie există un consiliu care va discuta despre piața digitală europeană agenda digitală și tot ce ține de această piață digitală europeană. Într-o oră, comisia noastră va vota pe un document care uh, conturează poziția pe care o avem în comisia noastră în ceea ce privește agenda digitală și viitorul acesteia. Titlul este unul foarte expresiv, Agenda Digitală Europei, două puncte, creștere și ocupare. Și apoi mai există un subtitlu, E timpul să se întâmple ceva în acest sens. E foarte important ca aici Parlamentul să își aducă aportul, astfel încât documentul să ajungă în Consiliu în luna octombrie. Și aici există o serie de priorități. Un exemplu în acest sens ar fi roamingul. și există domenii în care, foarte importante, care trebuie să fie abordate cât mai repede cu putință. Vorbim despre infrastructură, despre creștere și ocupare și apoi mai există încă două domenii, anume digitalizarea completă a sectorului public. Prin aceasta putem să asigurăm o dinamică pentru toate domeniile din această sferă digitală. Ne dorim ca și în acest caz textul să ajungă în octombrie în Consiliu. Eu sunt încrezătoare și sper că noi putem fi a doua casă pentru dumneavoastră și că ne vom întâlni cât de des. Mulțumesc, Pilar. Domnul uh, Tarnovski. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i urez uh, bun venit uh, domnului ministru în cadrul comisiei noastre. Sunt cu atât uh, mai bucuros că sunteți aici, cu cât astăzi vom vota un um, raport care se referă la domeniul digital al internetului. De aceea este o plăcere să vă urăm bun venit în comisia noastră. Și eu sunt convins, ca și dumneavoastră, că internetul uh, de mare viteză este un instrument extrem de important, deoarece oferă posibilități enorme în numeroase domenii, fie că vorbim despre domeniul social, uh, domeniul economic sau uh, de capacitatea Europei de a putea concura la nivel mondial. De aceea este esențial să acordăm internetului importanța pe care o merită. Raportul care va fi votat astăzi în comisia noastră are legătură cu acest subiect. De altfel, face parte integrantă dintr-un pachet uh, mai amplu și uh, se referă la conexiunile de mare viteză. Din motive de buget, uh, cele 9 miliarde de euro au fost uh, diminuate la de euro. Deci a trebuit să refacem uh, tot acest proiect. Și se pun presiuni tot mai mari pe agenda digitală și pe servicii. Am vorbit deja cu colaboratorii dumneavoastră referitor la modul în care preconizăm să lucrăm pe această temă. Ne bucurăm de faptul că în timpul președinției dumneavoastră vreți să finalizați aceste lucrări. Noi uh, lucrăm uh, la acest dosar de mai bine de 2 ani și ca și dumneavoastră aș vrea să, am vrea să vedem o finalizare a acestui proiect în septembrie sau octombrie, mai degrabă în octombrie și cu condiția ca Comisia să aprobe toate textele, cred că putem să încheiem această agendă. Am și o întrebare acum, domnule ministru. Știu că este totuși o întrebare delicată. Suntem conștienți de faptul că banii disponibili sunt mai puțini decât înainte. Trebuie însă să sprijinim tehnologiile de conexiune la internet de mare viteză. Sunt conștient uh, de situația economică actuală și de uh, mijloacele financiare limitate. În acest context este foarte dificil, dar trebuie să progresăm. Care este părerea dumneavoastră? Nu cred că acest lucru va putea fi posibil în toamnă și mă refer la faptul că nu va fi posibil să creștem uh, mijloacele financiare alocate acestor obiective. Însă aveți uh, dumneavoastră o ambiție în acest sens? Cum vedeți posibilitatea de a lansa o dezvoltare tehnologică mai rapidă a conexiunii de mare viteză? În concluzie, vă mulțumesc încă o dată pentru că sunteți aici și aștept cu interes uh, toamna și cooperarea noastră cu dumneavoastră și cu colaboratorii dumneavoastră. După doi ani, sunt convins că vom putea să ducem la bun sfârșit această sarcină. Grazie, colega Tosenovski. La parola al colega Bali. Mulțumesc, uh, domnului Tosenovski. Domnul uh, Balcetis. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să profit de această ocazie și să îi urez bun venit domnului ministru. Domnului ministru Sinkevicius îl cunosc de mai mulți ani și sunt sigur că este o persoană competentă și cu multă experiență. Dumnealui uh, cunoaște foarte bine numeroase domenii de activitate și sunt sigur că președinția cel puțin în acest domeniu, va fi, unul de, va fi una de succes. Agenda digitală este doar o mică parte a lucrărilor noastre din această comisie și doar o mică parte dacă vorbim despre întreaga, întregul domeniu de competențe. Colega mea, Pilar de Castilio, a vorbit pe larg despre uh, problemele legate de agenda digitală și nu aș vrea să repet uh, și să reiau ideile sale. Ceea ce vreau eu să spun este că Lituania va încerca să consolideze piața serviciilor electronice și să încurajeze dezvoltarea în continuare a acesteia. Foarte multe depind însă de semnătura electronică această problemă încă nu a fost rezolvată în multe țări și de aceea aș vrea să vă întreb uh, care sunt măsurile pe care le veți lua pentru a face progrese în acest domeniu. În fine, vă doresc uh, mult succes și dumneavoastră și colegilor dumneavoastră și sper că veți uh, reuși să vă obțineți rezultatele propuse. Mulțumesc, domnul Prodi. Mulțumesc, uh, domnule ministru, mulțumesc uh, că sunteți astăzi uh, alături de noi. Prezența dumneavoastră este un semn important pentru dosarele care țin de transporturi și telecomunicații. Aș vrea să pun accentul pe aspectul de securitate în telecomunicații. În momentul de față ne simțim uh, foarte amenințați în acest sens. Amenințați uh, din punctul de vedere al uh, securității cibernetice. Există aceste preocupări legate de uh, interferențele în sectorul telecomunicațiilor și mai există și problema tehnicilor foarte sofisticate care sunt de mare actualitate. Aș vrea să se țină cont de toate acestea în politica europeană. Aș vrea să subliniez și faptul că ar trebui ca în circuitele pe care le utilizăm să integrăm și alte circuite care să poată reacționa la anumiți termeni cheie, la anumite cuvinte cheie și astfel am putea să asigurăm uh, trasabilitatea uh, circuitelor de comunicații. Uh, și să um, mergem chiar și până la rețelele de spionaj. Aș vrea să vă pun o întrebare specifică. Aș vrea ca măcar la nivel statistic să verificăm dacă aceste circuite beneficiază de o securitate infailibilă. Mai există însă și alte probleme care reprezintă amenințări pentru telecomunicațiile noastre. Aș putea să vă dau exemplul uh, comunicațiilor uh, din spațiu uh, al rețelelor satelitare folosite pentru comunicații și aceste rețele prezintă un anumit risc. Risc care mm, se, se referă la riscul de coliziune în uh, spațiu. Există și riscuri legate de furtunile solare. Iar aici uh, nu avem uh, cercetări specifice. Aș vrea să vă rog, domnule ministru, să vă asigurați că și aceste elemente vor fi incluse în demersurile de cercetare și dezvoltare. Trebuie să ținem cont și de faptul că aceste infrastructuri sunt infrastructuri europene. Iar în acest context, uh, riscurile despre care vorbesc trebuie să fie luate în considerare tot la nivel european. Și ar trebui să fie însoțite și de o finanțare europeană. Sunt sigur că aceste infrastructuri vor putea să fie amortizate foarte repede. Chiar dacă ne confruntăm uh, cu o criză deosebit de gravă, nu trebuie să ezităm să investim în acest sector. Mulțumesc foarte mult! Dragi, uh, mulțumesc, uh, stimate coleg Prodi. Nu mai văd pe nimeni care dorește să intervină, așa că îi dau cuvântul domnului ministru pentru a răspunde. Mulțumesc, doamnă președinte. M-am bucurat să aud opinii foarte specializate ale membrilor acestei comisii în domeniul telecomunicațiilor. Aș vrea să menționez ceea ce spunea doamna Pilar de Castilio, care a prezentat pe larg toate aceste subiecte discutate în comisie. Aceasta arată că sunteți foarte competentă în acest domeniu. Spuneați că termenul se apropie de final. Lituania va prezida Consiliul uh, timp de patru luni și jumătate, pentru că pe timpul verii uh, Uh, am vrea cu toții să ne luăm uh, vacanță ca și uh, parlamentarii europeni. Ați vorbit despre încredere în telecomunicații Ați vorbit despre semnătura electronică și despre securitatea cibernetică. Toate aceste subiecte sunt fără îndoială pe agenda de priorități a președinției noastre. Vom discuta aceste subiecte uh, și cu dumneavoastră și cu toate cele 28 de state membre. Domnul Tojenovski a vorbit despre uh, un subiect extrem de important. Știm cu toții că Consiliul European a decis să reducă bugetul pentru telecomunicații uh, de la 9,2 miliarde de euro la 1 miliard de euro. Totuși, uh, telecomunicațiile au un potențial foarte mare pentru crearea de locuri de muncă și pentru dezvoltarea economică. Toate acestea sunt esențiale pentru agenda digitală. Pentru a asigura implementarea liniilor directoare în domeniul telecomunicațiilor, va trebui să discutăm împreună și sperăm că în octombrie, în timpul președinției noastre, vom ajunge la o decizie finală. Domnul uh, Balcitis a ridicat uh, o chestiune foarte importantă legată de dezvoltarea pieței unice, de serviciile de încredere și identificarea prin semnătură electronică. A menționat de asemenea și acțiunile pe care le vom întreprinde în timpul președinției noastre. Această propunere este foarte complexă Însă pentru președinția lituaniană este o prioritate importantă. Vom uh, continua ceea ce a început președinția irlandeză în domeniu. Vom încerca să um, ținem cont de pozițiile statelor membre și să definim o poziție a Consiliului. Suntem dispuși să ne angajăm într-o cooperare constructivă cu Parlamentul European pentru a realiza progrese în acest sens cât mai curând posibil. Salutăm uh, faptul că comisia dumneavoastră intenționează să voteze pe acest dosar în septembrie. Vă mulțumesc uh, pentru această prezentare uh, și vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-o arătați. Acum aș dori să răspund și la întrebarea domnului Victorio Prodi, care a vorbit despre securitatea telecomunicațiilor despre securitatea cibernetică. Este un uh, subiect uh, deosebit de important, iar noi trebuie să facem toate eforturile posibile pentru a reduce amenințările în domeniul electronic, pentru a asigura încrederea și pentru a asigura uh, fiabilitatea telecomunicațiilor și uh, a entităților de comunicații electronice. Vom încerca să facem progrese în ceea ce privește liniile directoare privind rețelele de telecomunicații și în alte dosare și sper că vom realiza aceste progrese. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule ministru, vă mulțumesc uh, pentru prezență și pentru întrebări. Uh, dacă nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, vă mulțumim încă o dată pentru această primă întâlnire am avut ocazia să ne cunoaștem uh, în primul rând și să înțelegem mai bine obiectivele președinției dumneavoastră în următoarele șase luni. Șase luni de colaborare. Sperăm să vă revedem în curând și oricum, în paralel, ne vom continua colaborarea cu colegii dumneavoastră, fiecare pe dosarele de care este responsabil. Mulțumesc! Mulțumesc. Bine, ora abbiamo un 20 minuti di Bun, avem 20 de minute la dispoziție. Așa că luăm o pauză și la 10 fix reluăm ședința pentru vot. Bene, buongiorno. Proviamo a verificare la nostra carta. Bună ziua tuturor. Înainte de toate, vă propun să verificăm uh, cartelele de vot. Votul este deschis. Abbiamo votato tutti, votazione chiusa. Ha votat toată lumea, votul este închis. Stați puțin. Votazione chiusa. Acum votul este închis. Troppo, per cui intanto io levo la mia. Avem două voturi PP în plus, așa că îmi retrag eu cartela. Va trebui să mai retragem încă una. Bun, totul este în regulă. Trecem acum la vot. votul raportului Merkis. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie verificat pe care electronică, votăm, votul este închis. Încă o dată două voturi PP în plus. Ce se întâmplă? Suplanții să-și retragă cardurile de vot. Așa, e bine acum. 26 pentru, 23 împotrivă, se adoptă. Turmes pentru, împotrivă, Vot, verificăm electronic. Amendamentul 16 al domnului Turmes. Vot electronic. Votul este închis. 22 pentru, 27 împotrivă, respins. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 22. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 28. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5. A, nu verificăm electronic amendamentul 28. Votul este deschis la amendamentul 28 al lui uh, Fiona Hall. Votul este închis. Iarăși un vot PP în plus. Un PP deve togliere la scheda. Trebuie să retragă cineva cartela. Perfect. Acum e bine. 46 pentru, 4 împotrivă, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35, patra a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm pe cale electronică la amendamentul 35, partea a doua. Votul este deschis. Votul este închis. 24 pentru, 23 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 43, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 44, pentru, vă rog, verificăm pe cale electronică amendamentul 43, votul este deschis, votul este închis. 26 pentru, 24 împotrivă, dar e un PP în plus, oricum nu se schimbă nimic, așa că amendamentul este adoptat. Am uh, compromisul 8. Mă scuzați, amendamentul 44 se corectează, doamna președinte, pentru împotriva abțineri. Mi se pare că este adoptat. Amendament Compromisul 8 pentru împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 49 pentru împotriva abțineri. Verificăm electronic la 49. Votul este închis. Iarăși un vot PP în plus. Voilà. Bine. 22-29. Este respins cu 22 pentru 29 împotrivă. Compromisul 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 53 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 59 pentru împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 60 pentru împotriva abțineri, respins. Compromisul 11. Nu, verificăm electronic amendamentul 60. Votul este deschis. Votul este închis. 28 la 23 se adoptă. Compromisul 11 acum, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 65 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 66 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, abțineri se adoptă. 76 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 77 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 70, nu, control electronic la 77, votul este deschis. Un vot pe în plus. Okay. Okay. 21 favore, 29 con. 21 pentru, 29 împotrivă, respins. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm pe calea electronică. Se schimbă majoritatea cu regularitate astăzi. de la un amendament la altul. Iată, 23 pentru, 28 împotrivă, se respinge. Compromisul 14. Compromisul 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 81 pentru împotriva abțineri se adoptă. Verificăm electronic. Foarte puțin ridică mâna astăzi. Am, deci, amendamentul 81, votul este deschis. Ok. Scusa. 50 a favor. 50 <laughs> pentru, 0 împotrivă. Dar n-a ridicat nimeni mâna, extraordinar. Bellissima. E ehm, mi se vrea. Foarte bine. Noi departe. 82 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul nu. Verificăm la 82 pe care electronică. Votul este închis. 29 la 21 se adoptă. 83 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 84. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 85. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Control electronic. Chiusa. Votul este închis. 24 la 24, respins. 21. A favore. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri respins. Amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 6 pentru, împotriva abțineri adoptat. 7 pentru, împotriva abțineri adoptat. Compromisul 2 pentru împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 13 pentru împotrivă abțineri adoptat. Vot final pe întregul document. Vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. patruzeci nouă pentru, și o abținere. Felicitări, doamne raportor. Întrebare orală. Cine este pentru? O secundă. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum rezoluția Rodet. Amendamentul 1. Cine este pentru? compromisul 1, vot electronic. Și acum vot final la rode. Votul este deschis, iarăși un vot pe, pe în plus. Votul este închis. 51 pentru. Felicitări domnului Rode. Trecem acum la raportul Tosenovski. Amendamentul 21 adoptat, 24. Nu, la 21 și 22 sunt acoperite de amendamentul 1. Dacă este acesta adoptat, e suficient. Trecem la 24 pentru împotriva abțineri adoptat. 23 pentru împotriva abțineri respins. Amendamentul 25 pentru împotriva abțineri adoptat. 26 pentru împotriva abțineri adoptat. 27 pentru împotriva abțineri respins. Amendamentul 20, 41. Uh, nu, 28. Uh, pentru împotrivă abțineri adoptat. 29 pentru împotrivă abțineri respins. 32. Două părți. Prima parte respins. Amendamentul 32, partea a doua pentru împotrivă abțineri adoptat. A doua parte, pentru, împotriva abțineri, adoptat. Amendamentul 34, pentru, împotriva abțineri, respins. 82, pentru, împotriva abțineri, adoptat. Amendamentul 35, pentru, împotriva abțineri, adoptat. 36 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 37 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 38 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 39 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 40 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 41 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 42 pentru, împotriva abțineri adoptat. 43 pentru împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 46 verificăm pe cale electronică amendamentul 43. Votul este deschis. Votul este închis. Un vot PP în plus, cum ne-am obișnuit. 30 la 20, adoptat. Amendamentul 46 pentru împotrivă abțineri adoptat, 47 pentru împotrivă abțineri adoptat, 48 pentru împotrivă abțineri adoptat, 40, nu, 50 pentru împotrivă abțineri adoptat, amendamentul 51 pentru împotrivă abțineri adoptat, 52 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 83 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 60, 53 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 55 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 63 pentru împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 64 pentru împotriva abțineri respins. Amendamentul 65 pentru împotriva abțineri adoptat. 66 pentru împotriva abțineri respins și 7 pentru împotriva abțineri respins. 68 pentru împotrivă abțineri adoptat. 69 pentru împotrivă abțineri adoptat, 70 pentru abțineri adoptat, 71 pentru împotriva abțineri respins, 72 pentru împotriva abțineri adoptat, 73 pentru împotriva abțineri respins, 64, 74 pentru împotriva abțineri adoptat, 7 76 pentru împotrivă, abține respins. 75 pentru împotrivă, abține adoptat. Amendamentul 2 pentru împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul 4 pentru împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul 5 pentru împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul 80 pentru împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 6 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 7 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 8 pentru, verificăm la 7 pe cale electronică. Perfect. 25 pentru, 24 împotrivă, adoptat. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 13 pentru, împotriva abțineri adoptat. 14 pentru, împotriva abțineri adoptat. 15 pentru, împotriva abțineri adoptat. 17 pentru, împotriva abțineri respins. 16 pentru, împotriva abțineri adoptat. 19 19 pentru împotriva abțineri adoptat, 20 pentru împotriva abțineri adoptat. votul amendamentelor pentru vot electronic pentru amendamentele adoptate. Iar un PP în plus. Votul este închis. 43 pentru, 6 abțineri. Vot electronic la rezoluția legislativă. Votul este deschis. Votul este închis. 44 pentru, 6 abțineri. Vot privind negocierile interinstituționale. Votul este deschis. Votul este deschis. Închis. 50 pentru abținere. Felicitări domnului Tozenovski. Trecem la următoarele. Să biamă colega Rubic. Votăm raportul lui Rubic. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 42. Pentru e amendamentul 42. Bütikofer pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8. Pentru,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 Amendamentul 57 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 58 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 59 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 60 pentru, împotriva abțineri se respinge. 61 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 62 și 63 împreună, pentru, împotriva abțineri se adoptă. 64 pentru, împotriva abțineri se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 77 pentru împotriva abțineri se adoptă. 78 pentru împotriva abțineri se adoptă. 79 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. 82 pentru împotriva abțineri se respinge. 83 pentru împotriva abțineri se adoptă. 84 pentru nu pe două părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 92 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 93 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 94 prima parte Cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri se respinge. 95 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 96 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 97 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 98 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 99 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 100 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 101 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 102 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 103 pentru, împotriva abțineri, se respinge se adoptă 104 pentru, împotriva abțineri se adoptă 105 pentru, împotriva abțineri se adoptă 106 pentru, împotriva abțineri se adoptă 107 pentru, împotriva abțineri se respinge. Și acum vot final. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul se adoptă cu 49 de voturi pentru, 2 împotrivă. Felicitări raportorului pentru o muncă excelentă. Și trecem acum la întrebare orală. În ceea ce privește zona de cercetare europeană s-a deschis votul. S-a închis votul. 51 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Felicitări mie! Mulțumesc! Bun, și cu aceasta am încheiat sesiunea de vot. Felicitări colegilor, am terminat cu votatul până în septembrie. Felicitări încă o dată pentru munca depusă și îmi cer scuze că la început am întâmpinat niște probleme. Vom face acum o pauză de câteva minute pentru ca cei care nu doresc să rămână alături de noi să poată să părăsească sala ca să putem să lucrăm în liniște. Cine dorește să plece, să o facă acum, vă rog, repede. Vite fastă. Da, putea face. Allora iniziamo, proseguiamo i nostri lavori dando la să continuăm cu munca noastră și acum îi dau cuvântul domnului Butikofer pe subiectul reindustrializarea Europei în scopul promovării competitivității și sustenabilității. Domnule Butikofer, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, stimate colege. Mă bucur foarte mult că am ocazia acum să ascult părerile dumneavoastră, de aceea ale mele vor fi scurte, voi face doar câteva observații. Acesta este aportul la această discuție, aportul meu la discuție, îl aveți sub formă scrisă. Dar vreau să spun încă de la început că am uh, prelucrat cele spuse de dumneavoastră în discuțiile preliminare pe care le-am avut. Deci nu tot ce găsiți aici e din partea mea, ci e o încercare de a ține cont de toate punctele pe care le-am discutat înainte. Și pentru aportul dumneavoastră vă mulțumesc! Raportul acesta urmează comunicării Comisiei de, din luna octombrie anului trecut. Încep cu niște obiective și niște principii, astfel încât să ajungem la o politică industrială europeană. Sprijin în, această, în acest proiect de raport uh, importanța pe care o acordă Comisia Politicii Industriale Europene și subliniez indu politica industrială europeană și nu în Europa, politica industrială în Europa. Probabil ați observat în consiliile Consiliului din iunie, din iunie că se vorbește despre politică industrială în Europa Trebuie să fim foarte conștienți că Comisia își dorește să facă un pas înainte și vorbește despre o politică industrială europeană diferența pe care o văd eu între termeni este următoarea. Trebuie să ajungem la o definire comună a obiectivelor în acest domeniu. Pentru mine e important și și pentru dumneavoastră, din câte am putut să discutăm, e important să fie consolidată industria europeană. Acesta este obiectivul nostru comun. De importanță este de asemenea să ținem cont de abordarea Comisiei și anume o abordare de politică orizontală nu o împărțire pe piloni a industriei, cum arăta în mod tradițional această politică, se discuta de la sector la sector, acum discutăm despre o abordare orizontală a acestei industrii, ce fel de ramuri trebuie să fie modificate astfel încât politica aceasta industrială să fie una eficientă. Apoi am făcut referire și la o legătură între competitivitate și sustenabilitate, găsiți și detalii în acest sens, vorbesc despre o renaștere a industriei pentru o Europa sustenabilă. Apoi, am pus accent și cred că e important pe inovație, pe eficiență, și pe o ofensivă tehnologică. Un al doilea accent îl regăsim pe consolidarea pieței interne. Este o îndatorire care nu are de-a face doar cu acest raport pe politică industrială, ci se tot discută despre consolidarea consolidarea pieței interne care trebuie să fie un obiectiv. Fără consolidarea pieței interne nu putem face nimic în ceea ce privește obiectivele de politică industrială. E nevoie de un cadru macroeconomic. Am acordat o importanță deosebită în raportul meu și la două aspecte legate de companii, de, mai ales de IMM-uri, un aspect care a jucat un rol foarte important. Pe de o parte, domeniul tematic care are de a face cu accesul la o finanțare conformă. Aici există diferențe între statele membre în ceea ce privește împărțirea, dar IMM-urile se confruntă cu o presiune tot mai mare, așa că aici se fac niște propuneri suplimentare în raport și anume despre accesul la o finanțare conformă și cum poate fi acesta asigurat. La fel de important e și domeniul calificărilor și al capitalului uman și în acest sens am făcut niște propuneri reieșite din discuții și din cele ce apar în propunerea comisiei. Apoi, mai am, am mai introdus încă două mici capitole care doresc să sublinieze două aspecte. Primul are de-a face cu resursele și energia. Chiar dacă acestea nu apar explicit, nu apar într-un mod explicit în, com- în comunicarea Comisiei, eu cred că nu putem discuta despre domeniul industrial fără să atingem și aceste două aspecte. Apoi, cred că e important să oferim o importanță deosebită și statelor sudice, pentru că au nevoie de o renaștere industrială. Țin să le mulțumesc tuturor ce, acelora care și-au adus aportul și aștept acum cu nerăbdare comentariile dumneavoastră. Mulțumim, are cuvântul domnul Prost. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea mai întâi să-i mulțumesc raportorului pentru activitatea desfășurată. Cred că trebuie să ne plasăm misiunea într-un context. În acest dosar, Comisia Europeană nu ne-a cerut avizul, însă noi ne-am autosesizat cu privire la această tematică și bine am făcut. Uh, propunerea comisiei este fără îndoială un bun punct de plecare, însă este limitată. Prea adesea comisia se limitează doar la niște simple constatări, dând pe aici, pe acolo, niște piste de reflexie, dar nimic nu angajează pe termen lung. Ori poporul, ori uh, oamenii europeni um, afectați de criza industrială așteaptă niște măsuri concrete, simple și inovatoare. Tocmai asta trebuie să ne determine, să ținem cont de preocupările lor și să le oferim cele mai bune soluții. Acestea trebuie să fie obiectivele noastre. Trebuie să venim cu propuneri concrete pentru ca industria să-și regăsească competitivitatea și să creeze creștere și locuri de muncă în amonte, făcând posibil ceea ce este necesar. Îmi veți spune, da, dar industria trebuie să fie mai verde, dar eu vă spun, atenție, nu trebuie să fim idealiști, atenție să nu fim uh, speculativi și să nu facem promisiunea unei industrii care va fi mai verde și va crea mii de locuri de muncă, uh, fără însă să aibă o susținere în realitate uh, nu cred că trebuie să punem boi înaintea căruței pentru că mai avem încă multe de făcut înainte de a înverzi cu adevărat industria. Trebuie să răspundem preocupărilor de mediu, dar trebuie să o facem uh, în mai multe etape. Cetățenii noștri nu înțeleg uh, că atunci când uh, casa se prăbușește, um, în loc să schimbăm fundația și o să consolidăm, noi ne punem să noi ne apucăm să plantăm uh, copaci. Există numeroase provocări, atât pentru industria grea, în special în ceea ce privește supraproducția, cât și pentru industria de înaltă tehnologie pe fondul concurenței mondiale. Avem concurență la nivel internațional. Este un fapt uh, pe care nimeni nu îl poate contesta. Avem uh, cel mai vechi know-how industrial din lume, dar acesta se evaporă treptat, uh, treptat în favoarea puterilor emergente. Aceste țări uh, emergente au intrat într-un război um, acerb uh, și dacă nu facem nimic, nu cred că vom supraviețui prea mult. Apoi vorbeați că trebuie să facem acest lucru în cadrul Uniunii Europene. Uh, Chiar în cadrul Uniunii Europene, statele membre intră într-o concurență acerbă în domenii care n-au nimic de a face cu concurența industrială, iar noi avem tot interesul să cooperăm și să asigurăm convergența. Prețul uh, energiei, uh, dreptul muncii sau fiscalitatea acestor industrii sunt aspecte uh, importante. În același timp, țările asiatice fac tot posibil pentru a-și proteja piețele și economiile în același timp, industriile noastre pierd tot mai mult din putere pentru ca Europa să se relanseze, va trebui să acționăm cu mai mult pragmatism și cu mai multă coeziune decât în prezent. Va trebui să ne alegem uh, vocea cu care vorbim la nivel mondial, ca europeni. Fie suntem parteneri, fie suntem concurenți, dar nu putem să fim uh, și una și alta în același timp. Dacă suntem parteneri, va trebui să depășim uh, frontierele și va trebui să vorbim cu o singură voce în materie industrială, pentru că în momentul de față factorul de succes nu se mai uh, joacă la nivel național, ci la nivel mondial. Împărtășesc punctul de vedere al raportorului cu privire la inovație. Aceasta trebuie să fie în centrul preocupărilor noastre, pentru că cercetarea și inovația constituie avantajul competitiv unic al Europei. Însă în Europa avem un handicap, avem un know-how excelent, însă nu reușim uh, să îl facem cunoscut. Uh, nu reușim să ne sprijinim întreprinderile de la concepție până la comercializare. Adesea, IMM-urile au cele mai bune idei, aceste mici structuri au competențele, însă nu știu la ce uși să bată. Administrația prea adesea nu răspunde suficient de bine solicitărilor lor. Rezultatul este că numeroase proiecte nu se materializează sau se duc în țări mai primitoare, precum America de Nord sau țările din Asia. Europa trebuie să devină lider mondial în inovație. Trebuie să canalizăm și să finanțăm proiectele de inovație. Trebuie să protejăm uh, mai bine drepturile de proprietate intelectuală și secretul comercial uh, pentru a uh, consolida succesul. Și nu trebuie să facem obligatorie publicarea tuturor studiilor de cercetare și științifice, așa cum uh, propunea Comisia. De ce să nu ne inspirăm de, din metodele din alte țări, cum ar fi crearea de poluri de competitivitate, uh, identificarea uh, companiilor inovatoare sau promovarea finanțării riscurilor sau joint venture-urilor? Adesea, prea multe ieșesc să-și dezvolte și să-și comercializeze tehnologia din cauza lipsei de fonduri proprii. Și asta pentru că nu ofer uh, suficiente garanții uh, băncilor, uh, cred, băncilor împrumutătoare, chiar dacă cifra lor de afaceri este înfloritoare. Este o situație complet inacceptabilă și de netolerat. Vă mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul colegului Andres Baria. Mulțumesc, doamnă președinte. În general, ă, apreciem ă, propunerea Comisiei cu privire la reindustrializarea Europei în mod pozitiv. Am dorit să-i mulțumim și domnului Beauty Coffer pentru contribuția sa la acest proiect de raport, care îmbunătățește considerabil uh, obiectivul stabilit de comisie în materie de reindustrializare. Trebuie să stabilim niște criterii de reindustrializare, însă trebuie să vorbim și despre o politică europeană în domeniul industrial, pentru că altfel nu putem să rezolvăm problema. Trebuie să stabilim niște criterii orizontale. Va trebui să uh, ne referim la problemele de bază, cum ar fi energia, materiile prime sau logistica trebuie să vorbim și despre criteriul de durabilitate și competitivitate. Avem nevoie de uh, noi tehnologii, în Uniunea Europeană și avem nevoie uh, și de legătura între uh, sistemele manufacturiere tradiționale. Trebuie să vorbim uh, și despre concurența dintre statele membre, despre concurența feroce între statele membre, care nu, nu ne ajută foarte mult la nivel mondial. Trebuie să vorbim despre educație, despre finanțare, despre bugete, toate aceste chestiuni trebuie să fie abordate. Atunci când prezinți o acțiune politică, trebuie să te asiguri că aceasta este însoțită de bugetele necesare și de măsurile concrete. Noi vorbim despre reindustrializare ca o soluție de ieșire din criză. Pierdem foarte multe locuri de muncă în momentul de față, iar Comisia nu a propus măsuri pentru termen scurt uh, și pentru termen mediu. Dacă problema se întâmplă acum, trebuie să reacționăm acum, dar să și planificăm pentru viitor. Sperăm uh, că se vor întreprinde acțiuni la nivel politic și se vor adopta stimulente. Vom depune și noi câteva amendamente în acest sens pentru a ține cont de termen uh, scurt, termenul mediu și și termenul lung. Mulțumesc oricum încă o dată raportorului pentru contribuția sa. Colegul Johnson acum. Mulțumesc uh, pentru că mi-ați dat această ocazie să vă împărtășesc punctele mele de vedere cu privire la acest proiect de raport. Și eu aș dori să-mi exprim acordul cu antevorbitorii mei care spuneau că este bine că Comisia a făcut această propunere. Este un subiect de actualitate Aș vrea să-i mulțumesc și raportorului pentru propunerile făcute în proiectul de raport. Cred că sunt propuneri bune. Ne confruntăm cu foarte multe provocări la nivel uh, european. Vorbim despre aspecte industriale, despre numeroase provocări, iar noi în Europa va trebui să facem față tuturor acestor provocări. Acum suntem în concurență unii cu ceilalți, dar trebuie să ne și stimulăm unii pe ceilalți, trebuie să cooperăm între noi și trebuie să facem asta și în context internațional. Cred că ar trebui să ne deschidem piața unică într-o manieră mai deschisă și mai transparentă, care să ne ajute să fim mai competitivi în viitor. Acesta este unul dintre aspectele pe care le voi uh, lua eu în, consider- în considerare. Va trebui să găsim noi modalități de a ne deschide piața unică. Pe de o parte avem uh, piețe parțiale, piețe geografice în Europa, însă avem și o perspectivă europeană și aș vrea să ținem cont de amândouă. Vorbim de peste 500 de milioane de cetățeni. Cred că este minunat să avem o astfel de platformă, dar trebuie să asigurăm accesul la această platformă pentru a deveni mai puternici și pe scena internațională. Deci trebuie să ne deschidem piața, trebuie să uh, fim mai, să, mai, să cooperăm mai mult între noi și avem nevoie de mai multe Uh, instrumente precum uh, conectarea Europei. Vrem să îmbunătățim oportunitățile, mai ales în sectorul energetic, de exemplu, și în sectorul uh, transporturilor. Acestea sunt domenii în care putem să ne îmbunătățim. Mai există un alt subiect important, și anume potențialul IMM-urilor. Aș spune că există un potențial foarte mare pentru inovație în rândul IMM-urilor și oportunități uh, pentru revitalizarea industriei. IMM-urile trebuie să dobândească un rol mai important în acest proces de revitalizare industrială. Se folosește inovația, se folosesc uh, clustere. Acestea sunt instrumente utile pe care le pot folosi IMM-urile pentru a se dezvolta pe viitor. Un alt uh, punct important care a fost inclus în, raportor, în raport și pe care trebuie să-l subliniem și mai mult Poate că nu este neapărat o competență a Uniunii Europene, însă este vorba despre educație și formare profesională. Cred că am putea să facem mai mult în acest sens uh, la nivel uh, național uh, și regional. Sistemele naționale și regionale de formare profesională ar putea să facă mai mult decât fac în prezent. În concluzie, doamnă președintă, dați-mi voie să vă spun că cele două capitole suplimentare adăugate în raport sunt foarte bune se vorbește și despre uh, tranziția energetică. Voi face și eu uh, câteva amendamente, în special în ceea ce privește resursele, pentru că este un subiect important. Trebuie să vedem ce putem face în acest domeniu pentru a ajuta. Aș vrea să vă dau și un exemplu. Uh, pădurile și resursele aferente și modul în care le utilizăm. Acestea sunt alternative la combustibilii fosili, la petrol, de exemplu. Materialele forestiere sunt uh, un bun exemplu. Aceasta este o contribuție pe care o putem uh, avea și noi. Mulțumesc foarte mult raportorului pentru aceste propuneri și aștept cu interes uh, să colaborez cu raportorul în viitor pentru îmbunătățirea raportului. Mulțumesc, domnul Șimanski. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte să răspundem la întrebările vitale legate de reindustrializare, trebuie să luăm, trebuie să analizăm cauzele problemelor legate de industrie. Viitorul industriei în Europa nu pare foarte stabil activitatea noastră industrială s-a contractat. Care sunt cauzele acestei probleme? Trebuie să răspundem rapid la această întrebare, pentru că are consecințe de natură fiscală și socială. Nu am găsit un răspuns complet la această întrebare în proiectul de raport cel puțin uh, încă nu acum. Se vorbește despre reglementări, se vorbește despre foarte multe așteptări, despre eventuale uh, tratamente preferențiale pentru un sector industrial sau altul, însă nu există un răspuns real la această întrebare și anume ce s-a întâmplat cu industria noastră. Fiecare studiu academic ne poate oferi un răspuns. Uh, costul uh, ridicat cu forța de muncă este uh, unul dintre răspunsuri. Nu putem schimba în totalitate această situație pentru că nu ține neapărat numai de noi. Pe de altă parte, competitivitatea industrială europeană s-a diminuat din cauza prețurilor mari la energie, însă noi putem să facem ceva în acest sens, putem să contribuim la reducerea prețurilor. Un motiv este suprareglementarea. Industria în Europa trece printr-o perioadă dificilă numai uh, după ce vom îmbunătăți competitivitatea, fluxurile financiare se vor îmbunătăți și abia atunci ne vom putea gândi să cheltuim 3% din PIB pentru cercetare și inovație. Altfel, uh, finanțele noastre publice, care și așa nu sunt uh, foarte solide, nu vor putea face față provocărilor. IMM-urile sau companiile mari abia atunci vor putea să aibă acces la bani pentru a investi în cercetare și dezvoltare. Aceasta este precondiția succesului. Poate că am putea să fim lideri în ceea ce privește economia verde, dar mai întâi de asta avem nevoie de bani. Dar deocamdată nu avem bani pentru că nu suntem competitivi. În ceea ce privește energia, avem încă un raționament uh, defectuos noi ne concentrăm pe modalități de economisire a energiei. Sigur, acest lucru este foarte important, dar și partea de aprovizionare de ofertă este importantă. Cum putem să furnizăm energie ieftină? Cum să evităm acele politici care conduc la creșteri mari ale prețurilor la energie? mi-e teamă că soluția actuală nu este suficient de bună. Nu sunt în totalitate de acord cu faptul că se pune accentul pe sudul Europei. În aceste țări din sudul Europei, uh, finanțele publice sunt într-o situație foarte proastă. Dar mai întâi ar trebui să reducem decalajul între vestul și centrul Europei în ceea ce privește potențialul industrial, pentru că potențialul este enorm. Și cred că această dimensiune nu este reliefată în raport. Avem o problemă cu suprareglementarea și prețurile mari la energie, însă nu folosim uh, suficient instrumentele care ar putea să ne ajute să contracarăm aceste probleme. Dacă am face acest lucru, economia verde și industria verde vor veni de la sine. Mulțumesc. La parola al colega Lange, prego. Domnul Lange are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportul domnului Bütikofer e fermecător și asta pentru că asigură două lucruri. În primul rând, se subliniază o politică industrială europeană și apoi vorbește despre o integrare între nivelul european și nivelul statelor membre. Eu cred că e ceva important și ceva necesar, pentru că dacă nu, nu avem nicio șansă să dezvoltăm o consistență în ceea ce privește politicile. Apoi, industrializarea din diferitele state membre, uh, cunoaște diferențe foarte mari, dezvoltarea este foarte diferită și nu putem decât să acționăm împreună. Un alt punct fermecător, al doilea pe care îl găsesc în raport, este că domnul Butikofer se concentrează pe niște domenii centrale. Și, stimați colegi, cred că exact asta trebuie să facem noi. Nu prea are sens dacă avem un buchet cu tot felul de măsuri pe care ni le putem închipui și prin, din acest buchet să ne scape tocmai ce e cel mai important. De aceea îl sprijin pe colegul nostru când subliniază faptul că foarte importantă este ofensiva în ceea ce privește inovația. Trebuie să facem o analiză, să vedem exact unde există puncte slabe în ceea ce privește industria și dacă facem acest lucru, vedem că aici e unde lipsește inovarea. La punctul 14, domnul Butikofer ne vorbește despre o ofensivă de care este nevoie avem și acest raport privind inovația al Comisiei, în care reiese foarte clar, prin intermediul diferiților indicatori, diferitelor brevete, bani pentru cercetare, toate acestea ne arată că există diferențe foarte mari în această politică în Uniunea Europeană. Unele țări se află foarte sus în ceea ce privește inovarea, altele foarte jos. Și aici putem noi să intervenim ca să fim competitivi la nivel global. Piața internă, da, există o necesitate de redresare și aici. Până în, trebuie să ne gândim ce se poate face în cadrul acestei politici în ceea ce privește acordurile comerciale pe viitor și politica industrială trebuie să apară în acestea pe viitor și mai ales tot ce e legat de investiții și apoi tot ce ține de comportamentul companiilor europene în alte țări. Dacă economia rămâne la noi, înseamnă că reușim să împiedicăm și dumpingul companiilor europene în alte țări și așa am putea acționa. Încă un minut. Și eficiența resurselor mi se pare un punct deosebit de important. În structura costurilor în Uniunea Europeană avem sub 20% în salarii și 40% costuri legate de eficiență energetică și resurse. Deci aici e un domeniu în care putem să economisim. Dar cred că și Comisia trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare în acest sens, pentru că e clar că avem nevoie de un cadru stabil. Există directiva privind eficiența energetică, liniile directoare pentru uh, energii, re, energii um, <laughs> de regenerabile. Mulțumesc! Grazie. La parola al collega Menin. Enin. Merci, Madame la Présidente. Domnul Menin, mulțumesc, doamna președinte. Vorbim despre reindustrializarea Europei. De fapt, este un subiect eh, crucial pentru viitorul țărilor și continentului nostru. Dacă mă uit la ce au făcut instituțiile europene până acum, uh, nu prea uh, sunt uh, încurajat uh, de activitatea acestora. Comisia a declarat uh, în 96 uh, că uh, industrializarea, reindustrializarea ar trebui, uh, este calea de a duce Europa pe culmile progresului și civilizației. S-a repetat această declarație în mai mulți ani succesiv. Sunt tot felul de titluri pompoase ale acestor declarații europene dar nu s-a întâmplat nimic. Producția a, a avut a înregistrat numai declinul în această perioadă s-a recurs adesea la Uh, concedieri colective, iar pe plan internațional Europa pierde teren în fața concurenților săi și continuă delocalizarea producției. Atâta energie și atâta uh, efort a fost uh, pus în slujba găsirii de idei pentru încurajarea industriei europene. Toate textele elaborate până acum și toate orientările sugerate uh, sau uh, au întrunit uh, un uh, consens de natură politică liberală. Dar rămâne această credință oarbă că piața va regla totul nu cred că este corect să considerăm în continuare că piața va decide cine trăiește și cine moare. Iar din partea Comisiei primim exact uh, mesaje de această natură. Salariații din uh, industrie așteaptă de prea multă vreme redresarea producției. Trebuie să reacționăm și să schimbăm logica, să nu mai ratăm ocazia uh, oferită de această dezbatere. Trebuie să vedem interesul populațiilor noastre. Avem nevoie, din punct de vedere social, de dezvoltarea industriei și a, pentru că infrastructura este deja acolo. Să nu ne fie teamă să uh, arătăm cu degetul acolo unde se practică politici de dumping, planificare națională și protecționism salariații trebuie să poată participa la planificarea producției pentru că au competență și au experiență ca să avem un viitor uh, al industriei în Europa, trebuie ca aceasta să nu rămână doar în mâinile acționarilor care, uh, cărora nu le pasă de miile de concedieri care se petrec în fiecare an. Grazie. La parola colega Jordan, prego. Mulțumesc, uh, doamna Jordan. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, aș vrea să subliniez faptul că îmi place într-adevăr faptul că raportorul se concentrează pe politică industrială. Noi sprijinim toate măsurile menite să sporească competitivitatea industriei, piața internă, cunoștințele, cercetarea, inovarea, finanțarea și așa mai departe. Este de asemenea important ca în uh, sectoarele în care activăm să ne concentrăm asupra tehnologiilor eficiente de care dispunem. Cred de asemenea că trebuie să fim realiști, pragmatici. Pe de o parte avem dorințe politice pe de altă parte realitățile industriei. Ne dorim standarde mai înalte sociale și de mediu, dar aceste standarde mai înalte nu duc neapărat la crearea de locuri de muncă. Asta nu înseamnă că vom crea locuri de muncă doar pe aceste căi. Trebuie să ne concentrăm pe acele măsuri care conduc la crearea de locuri de muncă. Trebuie să stabilim priorități pentru că mm, uh, o atitudine visătoare nu o să ne ducă nicăieri. Trebuie să fim, repet, realiști, pragmatici, și pentru că deocamdată ne concentrăm prea mult pe administrare și nu suficient pe atingerea obiectivelor. Aș vrea să subliniez din nou că industria noastră este conectată la un mediu industrial global. Nu suntem o entitate de sine stătătoare aici în Europa și trebuie să fim foarte atenți la ce se întâmplă cu standardele sociale și de mediu în alte părți, pentru că diferențele prea mari între aceste eh, standarde pot duce la o pierdere a competitivității pentru industria europeană. Avem relații foarte bune cu alte state din punct de vedere industrial, mai ales eh, în ceea ce privește comerțul, uh, materiile prime și drepturile de proprietate intelectuală. Aș vrea de asemenea să mă refer la faptul că în Europa ar trebui să încercăm să încurajăm nu numai industriile de vârf, ci întregul spectru industrial. Trebuie să ne diversificăm uh, uh, portofoliul industrial. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Rael. Stimați colegi, e un raport interesant cu care, de care trebuie să ne ocupăm și eu sprijin direcția în care merge acest raport și anume politica europeană trebuie să redescopere industria. Aici există, o, există foarte multe lucruri pe care trebuie să le prindem din urmă. E o temă care e foarte întârziată. Îl sprijin pe domnul raportor, domnul Butikofer și în punctul în care vorbește despre piață internă și inovare. Toate acestea trebuie să fie puncte centrale. Nu am nicio problemă cu aceste două aspecte, doar așa poate să crească industria pe viitor. Uh, Viitorul e piață internă și e inovare, însă trebuie să aruncăm și o privire critică spre trecut. Să vedem de ce există aceste probleme, de ce industria noastră europeană are asemenea probleme și are de-a face cu faptul că noi în politică în ultimii ani ne-am ocupat foarte mult nu de uh, a lăsa industria în pace, ci din potrivă am avut foarte multe acte legislative, tot felul de curente care au dus la o frânare a politicii industriale. Și de aceea este foarte clar ceea ce s-a întâmplat, dar mie mi se pare că acum continuăm cu acte legislative, reglementări, într-o, la o altă dimensiune, însă trebuie să ne gândim cât de mult mai vrem să împovărăm industria. Sau putem să spunem, dorim acum să dăm un nou aer industriei astfel încât să se poată dezvolta pe mai departe. Nu-mi place partea în care în foarte multe părți de aici se discută despre o bună dezvoltare industrială care e una ecologică. Cum am ajuns la așa ceva? Cum putem noi să dăm dispoziții în ceea ce privește ce e bun, ce e corect, ce e fals, ce e pozitiv, ce nu? În felul în care trebuie să se dezvolte industria, am aici îndoielile mele pentru că din nou vom ajunge la o mare întreagă de rapoarte. Cred că trebuie să mai discutăm. Eu cred că trebuie să acționăm invers. Mai puțin, și nu părtinitor și trebuie să putem să avem o privire de ansamblu. Nu vorbim doar de industriile noi, industriile din viitor, da, și ele sunt necesare, dar vorbim despre cum trebuie să arate și să se dezvolte în continuare industriile deja existente pentru că economia europeană stă pe puncte foarte importante din așa numita industrie tradițională, unde există foarte multe locuri de muncă. Și de aceea eu cred că abordarea aceasta e o greșeală. Trebuie să consolidăm punctele plus pe care le avem deja și și acestea să se dezvolte pe viitor și din ele să reiasă ramuri noi. De aceea eu nu sunt de acord că încercăm acum să conducem pe o altă direcție industria. Principiul, da, e unul bun și obiectivele în industrie, încotro dorim să ne îndreptăm și în ceea ce privește piața internă și inovare, cu toate acestea sunt de acord, dar pe celelalte părți voi veni cu niște corectări ale raportului. Mulțumesc! Oi la parola colega Jarek, prego. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Przemysł. Mulțumesc. Realna. A jak mówimy o produkcji materiału? Vorbim despre producția industrială. Vorbim des, nu despre producția de materiale, ci de uh, obiecte, de aparatură care trebuie să fie competitivă pe plan uh, internațional. Competitivitate înseamnă competitivitate la costuri, uh, costuri ale energiei, costuri ale materiei prime, iar factorul cheie este organizarea muncii. Acestea sunt uh, componentele competitivității. În sens global, competitivitatea poate fi analizată și putem trage concluzia că Europa rămâne în urmă. Energia este de două, trei ori mai scumpă decât în Statele Unite. Materialele prime, materiile prime fie lipsesc pentru că au fost uh, epuizate, fie sunt foarte uh, scumpe. Poate cu excepția Germaniei, organizarea muncii lasă de asemenea foarte mult de dorit. De aceea, întrebarea este ce poate fi făcut pentru a îmbunătăți competitivitatea în Europa, astfel încât industria noastră să renască. și să evităm uh, continuarea delocalizării producției. La capitolul organizare industrială avem uh, corporații de mari dimensiuni multinaționale care își uh, care migrează către paradisuri fiscale, aceste corporații își impun regulile peste tot unde operează și se mută cu producția de colo-colo pentru că le convine. Avem un sector uh, foarte mare al IMM-urilor care operează la nivel local și regional, care s-ar descurca mai bine dacă ar avea un mediu mai favorabil de acțiune. Ar putea să creeze locuri de muncă pe plan local, ar putea folosi materialele disponibile pe plan local și ar putea uh, produce lucruri necesare pentru o anumită regiune. am putea să facem ce am mai făcut, să încurajăm uh, revigorarea industrială începând de la planul local și cred că raportorul vede foarte clar această oportunitate. Ar trebui să avem totuși politici europene, la nivel european, uh, pentru încurajarea industriei, dar problema este cu punerea lor în aplicare. Ne aflăm într-o situație foarte uh, dificilă pentru industria europeană. Trebuie să protejăm industria, pentru că dacă nu facem asta, atunci industria va dispărea în totalitate și nu vom mai avea baza industrială, nu vom mai avea oameni care să lucreze în industrie. Ar trebui poate să umblăm la tarifele industriale. Ar trebui să vedem cum pot statele membre să susțină industria națională. Știm acum că suntem foarte uh, vulnerabili, știm că există spionaj industrial împotriva noastră și trebuie să ne gândim dacă nu cumva reindustrializarea ar trebui să se facă pe plan regional cu resurse și materii prime și uh, muncitori recrutați pe plan local. Mulțumesc! Allereerst mijn eh, complimenten aan collega Butikover voor het permanent opbrengen van dit thema, wat zo ongelooflijk... is. Mulțumesc, eh, domnului, doamna Merkis. Eh, mulțumesc, domnului Butikover, pentru că a tratat acest subiect atât de important pe timp de criză și, de asemenea, domnului Lange, care s-a ocupat de acest dosar. Atunci când uh, vorbim despre inovație, cred că ar trebui să vorbim despre o ofensivă a inovației. Accentul ar trebui să se pună pe tehnologiile de vârf și pe dezvoltarea de noi produse. Cred că în acest fel trebuie să funcționeze inovația. Se vede în lumea industrială că dezvoltarea de noi produse, inovația uh, sunt uh, întotdeauna cheia succesului și uh, este un întreg model de afaceri care uh, demonstrează cum se ajunge la un nou produs și cum se pune acesta, cum se impune pe piață. Cred, deci, că Europa trebuie să pună accentul astăzi pe noul model uh, comercial și ar trebui să ne gândim mai bine la punerea pe piață a produselor noi și inovatoare. Aceasta ar trebui să fie tendința pentru strategia pentru 2020. Uh, avansurile tehnologice ne permit acest lucru și trebuie să găsim și noi modele comerciale. Cred că e un subiect foarte important. Trebuie să punem accentul pe un număr de posibilități în plan fiscal, pe ridicarea barierelor uh, fiscale care încă persistă pe piața internă, trebuie să punem accentul pe un număr de elemente care țin de competențele naționale și să insistăm de asemenea pe piața muncii, element care ar trebui să permită să favorizeze crearea de locuri de muncă și creșterea competitivității europene. În acest context, cred că trebuie să facem foarte mulți pași înainte, pentru că politica uh, industrială europeană trebuie să se integreze în contextul uh, ambiției pe care o avem la nivel politic pentru industria industrială. Sigur că și IMM-urile pot contribui la uh, promovarea inovației, dar trebuie să insistăm pe rolul pe care îl joacă atât micile cât și marile uh, întreprinderi în acest uh, peisaj. IMM-urile reprezintă un strat, un țesut industrial important și pentru acestea este foarte important accesul la finanțare. Vă mulțumesc. Se la parola colega Prodi. Prego. Mulțumim, domnul Prodi are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și îi mulțumesc domnului Butikofer. Și eu am interpretarea mea privind situația actuală. În sfârșit, avem o politică industrială. Asta pentru că până acum aveam impresia că producția e ceva de modă veche. Consideram că finanțele sunt mai importante. Am văzut care au fost rezultatele unei asemenea abordări. Am văzut de asemenea că în domenii în care acest lucru nu s-a întâmplat, cum ar fi industria aerospațială, putem vorbi de o industrie care e competitivă la nivel internațional. Așa că eu salut faptul că în sfârșit avem din nou o politică industrială. Avem o politică industrială care ne va oferi o foaie de parcurs prin intermediul căreia să ne putem menține cultura industrială și competitivitatea. Până și China se va găsi într-o situație în care costurile de muncă vor crește. Așa că va trebui să reușim să umplem acest vid de 15-20 de ani și să încercăm să nu mai pierdem nimic din ceea ce înseamnă producție la nivel european. E ceva ce trebuie neapărat să facem. Spre exemplu, în sectorul celulelor fotovoltaice, avem aici o chestiune cu China. Aceștia produc uh, celule sub prețul de producție, le vând sub prețul cu care le produc e ceva ce trebuie să supraveghem, pentru că nu dorim să devină China centrul de, produ- de producție al lumii. Încercăm să întârziem acest fapt. Nu dorim să devenim dependenți de alte regiuni din lume pe niște sectoare care sunt atât de importante din punct de vedere strategic pentru Europa. Apoi, trebuie să readucem acasă industria. Am văzut acest lucru deja în Statele Unite ale Americii. Avem nevoie de o politică industrială socială care, pe de o parte, să mute impozitarea de pe muncă pe consolidarea resurselor, astfel încât industria să nu fie ecologică ca atare, ci să fie eficientă din punct de vedere al resurselor și și în ceea ce privește forța de muncă. E ceva, e un aspect care trebuie de asemenea analizat. Următorul punct, când vom vorbi despre apărare și despre tehnologia de care e nevoie pentru apărare și care se dezvoltă în industria de apărare. Din nou, avem nevoie de o politică industrială, avem nevoie de o dimensiune europeană, despre care am vorbit deja în cazul industriei aerospațiale. Acum discutăm în sfârșit despre o industrie politică și acest lucru e foarte bun. Mulțumim! Are cuvântul doamna Maze Cucovici. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu doresc să-i mulțumesc raportorului. Întrebarea principală pe care o am în legătură cu acest raport e aceasta. Cum putem să transferăm produsele pe care le avem noi pe piața noastră de 500 de milioane de oameni pe o piață de 7 miliarde de oameni. Ce să facem? Cum arată lucrurile în prezent? Industria trebuie să facă față unei întregi serii de obstacole și nu există destule stimulente. Trebuie să ne axăm pe acele sectoare care sunt atractive nu trebuie să spunem sectorului industrial ce să facă. De exemplu, tehnologia de informații, farmacologia, acestea sunt sectoare de care vom avea nevoie în viitor. Astăzi ne gândim la situația actuală pentru sectoarele individuale din Europa. Dacă dorim să intrăm pe această piață de șapte miliarde de oameni, trebuie să reducem competiția care există între noi. Trebuie să încercăm să devenim competitivi în fața întregii lumi. Mă bucur că există acum brevet. Acest fapt este foarte important vom putea să fim mai eficienți, vom putea să cooperăm și vom putea să ne folosim de centrele de excelență care există astfel încât să ne facem intrarea pe piața globală instrumentul Conectarea Europei. În acesta avem o perspectivă financiară pentru viitor care va ajuta mai ales IMM-urile. IMM-urile au foarte multe probleme de conectare în interior, ce să mai vorbim despre dimensiunea exterioară. Trebuie să ne axăm și pe educație în domeniul industrial. Nu avem destui ingineri, nu avem destui experți. Acestea sunt punctele pe care trebuie să ne concentrăm. Trebuie să ne constituim o marcă proprie făcută în România. Domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să apreciez uh, raportul colegului Beautycoffer și intervenția prietenului meu, uh, Frank Prust, care uh, în uh, calitate de membru al Comisiei INTA și al comisiei noastre va putea să analizeze această problemă. În uh, Uniunea Europeană reprezintă 8% din populația mondială și 23% din creșterea economică și 50% uh, din cheltuiala publică. În această tranziție, cum vom putea să asigurăm și să includem uh, totalitatea cheltuielilor publice? Am înțeles ceea ce spunea colegul meu Enan Ceea ce ne diferențiază pentru noi uh, este că el consideră că piața este o problemă, iar noi considerăm că este soluția. Noi credem în economia socială de piață. De fiecare dată când uh, avem de-a face cu socialiști, uh, Stroscan, Lami, în țările lor sunt socialiști și de când gestionează organe supranaționale devin supraliberali și cum Jacques Chirac este și el uh, Uh, supraliberal vorbește despre aceste lucruri. Dar acum nu mai vorbim despre o economie industrială. Uh, nu este doar pentru că acest lucru este la modă în Franța, însă Comisia Europeană s-a concentrat foarte mult pe consum. Acum însă aș vrea să se intereseze și de producție, de producție industrială sau agricolă. Eu vin dintr-o circumscripție care încă uh, trebuie să facă față șocului uh, dorinței uh, Comisiei Europene uh, de a refuza fuziunea între două mari companii. Industria și de altfel au contestat decizia dumneavoastră și ați pierdut în instanță. Aceste decizii sunt cele pe care nu le mai suportă cetățenii europeni. În, în încheiere, atunci când îi ascultăm pe industriași, aceștia ne spun că s-au săturat de instabilitatea politică este în regulă să existe normi, nu, norme, numai să nu le mai schimbăm uh, în fiecare an. Sigur că avem nevoie de norme sanitare, norme de mediu și așa mai departe, dar este nevoie de stabilitate. Și aș vrea să atrag atenția raportorului asupra unui ultim fapt uh, și anume cel legat de monedă. Trăim într-o lume în care există un război al uh, valutelor gestionarea valutei noastre trebuie să fie în interesul politicii industriale. Nu avem nevoie de un euro prea puternic. Știu că am mai discutat despre acest subiect, dar asta ne spun industria și atenție la politica monetară. Uh, domnul Trichet, în 2007, 2008 uh, și 2009, a comandat niște studii independente. Această, această politică monetară ne-a costat 0,2% creștere, iar ratele dobânzilor au fost de două ori mai mari decât cele din Statele Unite. Așadar, trebuie să fim atenți la politica monetară în 2015-2016. Și, în fine, legat de comerțul internațional, internațional, haideți să nu mai fim naivi și să fim atenți la avizul pe care îl va da Comisia INTA pe acest dosar important. Christian, Mulțumim, domnule Odi. Are cuvântul domnul Erer acum. Stimați colegi, s-au spus deja foarte multe, așa că nu voi face decât un comentariu general. Niște completări singulare. ar trebui să fim mai atenți cu acest supraentuziasm în ceea ce privește politica industrială. Politica industrială în Europa, în Asia, în America de Nord nu a avut o, o istorie de mare succes nici în trecut. Uh, pentru că vorbim despre o ghidare care nu a fost până acum de succes. Dacă ne uităm în raportul OCDE, atunci acest fapt devine evident. Există cele mai mici investiții în întreaga lume în acest domeniu, din punct de vedere al educației cifrele scad, uh, Disponibilitatea la investiții în cercetare și dezvoltare e de asemenea în scădere și este domeniul cel mai reglementat în această lume. Avem aceste puncte importante și atunci ne punem următoarea întrebare. La toate aceste tendințe dorim să răspundem cu politica industrială, putem să nu adresăm toate cele enumerate de mine. În fiecare din domeniile pe care le-am enumerat trebuie să schimbăm ceva iar uh, finanțele pe care le avem în Uniunea Europeană pentru acest domeniu sunt restrânse. Așa că trebuie să ne gândim foarte bine la ceea ce facem. Ce facem în această după-amiază vom avea o discuție foarte frumoasă despre Orizont 2020 și aici vedem că inovația nu va crește în procente, ci probabil în cel mai bun caz suma va fi înghețată. Parlamentul are această istorie de a reglementa, tot reglementăm și reglementăm. Comisia a spus deja că își dorește să scadă gradul de reglementare și Parlamentul nu poate decât să fie de acord în principiu și apoi să vedem cum ne vom folosi de instrumentele pe care le avem. Dacă facem acest lucru, vedem că discuția noastră e una rudimentară, pentru că trebuie să avem această diferență între industria mare și IMM-urile și uh, micile companii. Avem acum acest termen, micile companii și nu IMM-uri trebuie să vedem clar unde există producție industrială și nu o găsim la întreprinderile foarte mici, ci o găsim în industria mare, în conglomeratele care acționează acum la nivel global. Ce putem face pentru industria din Europa? Noi, în Parlamentul European, nu ne putem adresa acest, acestei stări de fapt a industriei, așa cum există ea astăzi. Trebuie să vedem ce am putea noi să facem și nu pur și simplu să ne extindem mult prea mult. Mulțumim, are cuvântul acum domnul, doamna Ibner. Mulțumesc foarte mult! spune doamna Hibner, foarte mulți dintre dumneavoastră au vorbit despre competitivitate și cum poate să fie aceasta crescută. Ați vorbit despre cum să dezvoltăm industria. Însă eu cred că trebuie să analizăm situația actuală trebuie să vedem foarte clar care sunt sectoarele secundare și care sectoare trebuie să fie prioritizate. Probabil că există anumite sectoare la care putem, putem uh, renunța la dezvoltare, putem importa produ anumite produse și ne putem axa pe sectoare care pot să fie mai competitive. Acum ne felicităm un, unii pe ceilalți, suntem așa mulțumiți de noi, dar nu facem decât să producem texte legislative care nu fac decât să afecteze în mod negativ industria. Eu cred că aceasta este problema și trebuie să acționăm. Nu suntem totdeauna prietenoși față de industrie, de cele mai multe ori lucrurile stau chiar invers. Regulamentele pe care le producem aici duc la delocalizare. Da, bineînțeles că ascultăm și vorbim cu industria, îi spunem că încercăm să o protejăm, însă industria fuge spre alte țări. Aș dori să mai spun și altceva. zonele unde se dezvoltă industria. Pierdem aceste zone, terenurile pe care se dezvoltă industria, nu doar fabricile se închid, ci și acolo unde existau fabrici, acum pământul intră pe alte mâini. Trebuie să punem accesul pe, accentul pe noi tehnologii și inovare. Am avut o conferință cu inginerii din Polonia de curând și au venit și americanii ei vorbeau despre energie, despre energia care va fi produsă din magmă, din miezul pământului. Pentru noi așa ceva e de neînțeles. Despre ce vorbim? Suntem foarte în urmă în ceea ce privește inovarea și ar trebui să investim fiecare cent pe care îl avem în acest domeniu pentru inovare, pentru că dacă nu, pur și simplu vom muri. Mulțumim, comisia are cuvântul acum. Thank you, Chairman. Uh, the, uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia trebuie să-l felicite pe domnul raportor, pentru, pe domnul Beautycoffer, pentru ceea ce noi considerăm că e un raport echilibrat și interesant de citit. Cred că dumnealui a reflectat foarte bine în acest uh, raport mesajul bun pe care credem noi că a încercat să-l transmită Comisia. Acesta a fost, primit de, a fost primit de societatea europeană, de cetățenii europeni. E vorba de importanța industriei. Ceva ce cumva a fost dat la o parte pentru o anumită perioadă de timp. Credem că avem acum elemente pentru a avansa în acest proces de reindustrializare. Trebuie să supraviețuim pentru că ne dorim ca Uniunea Europeană să existe și pe viitor. Există trei elemente pe care țin să le menționez. Primul are de a face cu o coerență în ceea ce privește politicile. Coerența în uh, politică e un element care trebuie să fie accentuat în, pe viitor, astfel încât eforturile noastre să fie îmbunătățite. Mă gândesc aici la o consistență orizontală, una mai bună între politicile Comisiei. Cred că e un element căruia nu i s-a dat destul atenție pe trecut. Acum avem uh, instrumente în acest sens, un instrument pentru competitivitate, e deja folosit în pregătirea mandatelor de negociere a acordurilor de liber schimb cu Statele Unite ale Americii. Și apoi mai există și alte uh, instrumente, cum ar fi evaluarea costurilor cumulative și așa mai departe. Un al doilea element la care trebuie să fim atenți este costul energiei. Trebuie să rămânem competitivi. Pentru a rămâne competitivi, trebuie să vedem că există diferite componente, componenta energetică, nu singura, dar una foarte importantă, care o ia acum pe o altă cale. Costul energiei la nivel global nu e în favoarea reindustrializării Europei. Așa că trebuie să facem eforturi pentru a aprofunda aborda acest proces al uh, eficienței resurselor, al productivității și eficienței energetice și asta și în sectorul de producție, dar și în scopuri civile, cum ar fi construcțiile de locuințe și așa mai departe. Apoi mai vreau să subliniez un element pe care îl găsiți la sfârșitul raportului, dar care mie mi se pare foarte important, și anume uh, elementul legat de Europa de Sud. Cred că într-o zi va trebui să ne oprim și să vedem exact care a fost impactul crizei pe piața internă în Uniunea Europeană în general. Există foarte multe fisuri pe care le-am identificat deja. E clară situația de pe piețele financiare, unde condițiile financiare sunt diferite de la stat la stat însă trebuie să vedem și ce se întâmplă pe piața internă. Dezechilibrele pe care le-am identificat și care au stat într-o anumită măsură la originea crizei, dacă acestea explică sau ne ajută să înțelegem de ce a durat atât de mult ca să ajungem la redresare economică. În SUA, peste 300.000 de locuri de muncă au fost create în industria de producție în ultimii ani. În Europa încă se pierd locuri de muncă în producție. Trebuie să examinăm care sunt cauzele acestui fenomen într-un mod mai aprofundat și cred că e nevoie de acțiune. Însă, pentru moment, din nou țin să îl felicit pe domnul Butikofer pentru raportul excelent. Mulțumesc! Bun, și acum, uh, pentru a închide discuția, îi dau din nou cuvântul domnului Beautycoffer. Mulțumesc, doamnă președinte! Țin să le mulțumesc tuturor colegilor și și reprezentantului Comisiei pentru comentariile făcute. Sunt convins că avem aici nu doar un, o discuție foarte importantă, dar și una foarte interesantă. În primul rând, vreau să spun ce e cel mai important pentru mine în această discuție. Și le mulțumesc și tuturor acelor care au subliniat același lucru, și anume că avem nevoie de o cale europeană comună. Nu, nu vorbim doar despre competențe de reglementare, nu îmi pasă așa ceva. Nu, important e să avem o aceeași înțelegere pe care să o sprijinim. Pentru că dacă nu, tot ce facem prin măsuri singulare se pierde. S-a vorbit de coerență. Coerență e un cuvânt cheie orizontal, dar și între diferitele niveluri de acțiune. Și așa ceva putem să facem doar dacă înțelegem la fel lucrurile și mergem împreună pe o cale europeană. Avem nevoie de acest element și din cauza faptului că lumea nu așteaptă după noi. Lumea nu așteaptă până când Europa reușește să își rezolve toate problemele de la nivel intern. Dacă ne uităm spre China sau spre SUA, pe Corea, spre Corea sau spre Japa, Japonia, observăm câte eforturi se fac acolo astfel încât industria să fie modernizată. Și nu vorbim despre niște programe de mici dimensiuni, vorbim despre programe foarte importante. Da, acestea reiesc dintr-o nevoie mare, dar acum cu mare energie se investesc în ele și punctul central este eficiența energetică. Domnule Eller, cred că ați scăpat puțin din ochi problema. Eu m-am ocupat mai îndeaproape de subiect și cred că, da, E impresionant ce se întâmplă în Japonia, cum economia japoneză lucrează împreună cu guvernul japonez și cum reacționează la noile provocări. Ar trebui să ne folosim de experiența pe care o au concurenții noștri economici și să nu i subestimăm. Vreau să spun din nou foarte clar că eu nu sunt de părere că obiectivul pe care îl are Comisia și pe care l-a pus în titlul său și care a fost preluat într-un mod pozitiv, și anume producția industrială la PIB, să crească cu 20% această contribuție. Dacă ajungem la acest obiectiv sau nu, doar cu măsurile pe care le discutăm acum, eu cred că trebuie să dăm dovadă de mai multă ambiție. Vreau să le răspund anumitor colegi care au spus că trebuie să reducem competitivitatea, concurența în interiorul Uniunii Europene. Nu am înțeles bine ce înseamnă acest lucru. Nu ne dorim să aprofundăm piața internă? Dacă acesta este mesajul, atunci cred că mergem pe o cale greșită. O a doua observație, tot ce putem spune critic cu privire la greșelile pe care le-am făcut până acum, da, recunosc, mi-asum vina pentru că nu am făcut o analiză foarte aprofundată a crizei, ar fi avut un, dintr-un raport cu 18 pagini, nu ne puteam aștepta mai, la mai mult. Uh, Însă, din toate greșelile făcute până acum, acestea nu trebuie să fie repetate, trebuie să fim conștienți de ele. După indexul de inovare Bloomberg, conform acestuia, în topul 10 al tuturor țărilor din această lume, șase dintre aceste țări în ceea ce privește inovația vin din Uniunea Europeană, într-o comparație internațională. Șase dintre aceste țări din top sunt din Uniunea Europeană. Deci există aici puncte foarte puternice pe care putem să le sprijinim. Cred că nu ar fi corect ca dezvoltările pe care le-am făcut în ultimii ani să fie acum negate. Probabil că trebuie să vedem unde s-au mutat aceste puncte forte, ce fel de exemple de succes există Suedia, Danemarca, Finlanda, Austria, Germania. Acestea sunt țările care au fost evaluate foarte bine în indexul de care vă vorbeam și și ele țin de politica industrială europeană. Să nu ne baricadăm în percepția internațională, ci să vedem exact unde mai trebuie să aruncăm o privire. Doamnă președinte, pot acum să închei. Pentru că dacă deja dați cu ciocănelul, aveam încă multe puncte, vreau să le răspund colegilor, dar nu voi, nu voi reuși să fac acest lucru, nici măcar pe jumătate, așa că pur și simplu mă opresc aici și vina e a dumneavoastră că nu le-am răspuns tuturor. <laughs> Va bene, allora eh, mi scuso io con i colleghi per le mancate risposte. Bine, atunci îmi cer scuze colegilor. Îmi cer scuze colegilor pentru că domnul Butikofer nu le-a răspuns, dar se vor putea exprima prin amendamentele pe care le pot depune până vineri 19 iulie la prânz. Și acum îi dau din nou cuvântul domnului Butikofer să ne vorbească despre proiectul de buget pentru 2014 și trebuie să faceți acest lucru foarte repede, dacă nu vă supărați. Vă rog, domnule Butikofer. Bine, tot eu, stimați colegi. Uh, budget of next year, uh, the Commission put. Este vorba despre propunerea de buget propusă de Comisie pe 26 iunie. Nivelurile propuse de cheltuieli reflectă plafoanele stabilite prin noul cadru financiar multianual și uh, este vorba și despre programele individuale, așa cum s-a anunțat în martie anul acesta. În general, acest uh, nou buget pentru anul viitor introduce o reducere de la an la an uh, a angajamentelor de plăți uh, la toate capitolele comparativ cu bugetul pe 2013, cu singura excepție a capitolului 1A. Totuși, trebuie menționat faptul că creșterea pe care o găsim la capitolul 1A este absorbită de marile proiecte de infrastructură și de mecanismul conectarea Europei. Restul acestui uh, subcapitol, pe lângă cele trei mari proiecte de infrastructură și mecanismul conectarea Europei, scade cu mai mult de un miliard de la an la an. Așadar, aș vrea să fiu și eu uh, în asentimentul colegilor mei uh, din discuțiile anterioare cu privire la importanța dezvoltării și inovației. Acest buget pentru anul viitor nu pune banii acolo unde trebuie, acolo unde ne e cel mai foame. Comisia a pus uh, un accent politic uh, pe combaterea șomajului tinerilor și uh, a introdus o măsură de front-loading în primii doi ani. De asemenea, o măsură de sprijin pentru IMM-uri sub forma COSME, unde avem de asemenea front-loading. Bugetul este destul de complex pentru că nu toate subcapitolele corespundă subcapitolelor din anii anteriori. S-au introdus noi subcapitole și în plus nu toate detaliile au fost uh, soluționate referitor la noile linii de buget. Așadar, este nevoie de clarificări suplimentare. Cred că va trebui să îndemnăm Comisia să revină la noi cât mai curând posibil cu propuneri mai detaliate care să identifice mai exact liniile bugetare. De exemplu, nu este posibil să determinăm acum, pe baza cifrelor pe care le avem, câți bani vor fi alocați pentru programul Orizontul 2020 în 2014. Acesta este doar un exemplu. Referitor la plăți, în ultimii doi ani, a fost foarte greu, uh, după cum știe toată lumea, să ajungem la un nivel adecvat al uh, alocărilor pentru plăți și aceasta pune în pericol gestionarea financiară solidă a bugetului Uniunii Europene. Ar trebui să ne exprimăm speranța uh, că în 2013 vor fi autorizate plăți suplimentare integral. În plus, nivelul plăților pentru 2014 revine la nivelul din 2012. Și bineînțeles că acest buget nu acoperă toate necesitățile. Propunerile mele se concentrează doar pe câteva puncte. În primul rând, dacă Consiliul va veni cu și mai multe reduceri și nu știm încă care vor fi acestea, Coreper va stabili pe 18 iulie prin procedură scrisă și pe 25 iulie va avea loc discuția în ECOFIN. Dar dacă Consiliul va veni cu mai multe tăieri, eu aș uh, propune măcar să ajungem la propunerea comisiei, să restabilim propunerea comisiei pentru angajamente cel puțin la capitolul 1A, care ține de competența noastră ca și comisie. În al doilea rând, aș propune creșterea sumei uh, plătite în anticipat uh, front-loading pentru orizontul 2020. Există o, un oarecare front-loading, dar acesta nu este suficient pentru a reduce decalajul față de cifrele anterioare și uh, cheltuielile anticipate pentru anul viitor. Va trebui să reducem acest decalaj. La fel stau lucrurile și cu programul COSME. Uh, acesta, uh, acestuia i s-a redus bugetul cu 20%, iar frontloading-ul propus acum ar reduce această tăiere cam la jumătate, la minus 10% dar uh, tot nu este suficient din punctul nostru de vedere. Așa că și eu propun uh, să avem uh, o și mai mare alocare pentru frontloading. În ceea ce privește instrumentul pentru IMM-uri, pentru care au fost alocate 2,7 miliarde de euro în perioada de șapte ani, ar trebui să primească o linie de buget clară care să identifice acest uh, instrument. Și apoi uh, Europa mm, uh, energetică inteligentă. Acesta a fost un program pozitiv care ar trebui să beneficieze de o linie bugetară clară și independentă. Cel puțin asta aș propune eu. În ceea ce privește proiectele pilot și acțiunile pregătitoare, unii colegi au făcut șapte propuneri. Din păcate, Comisia nu și-a trimis evaluarea acestor propuneri. Se preconizează că acestea vor sosi mâine. Noi am dezvoltat practica de a ține cont de evaluarea Comisiei. Așadar, nu sunt acum în măsură să vă spun uh, ce propunere ale colegilor ar trebui să fie susținută de comisie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Rubic, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc și domnului Beautycoffer pentru acest raport. Într-adevăr, este un uh, program dificil de negociat avem uh, cadrul 2007-2013 uh, și apoi cadrul 2014-2020. Uh, Reducerea de 3,5% introdusă de Consiliu va trebui să ne ducă până în anul 2020. Deci avem tăieri masive. Noi în țara noastră nu avem aceeași tendință și mă întreb de ce. Propunerea pe care o avem acum este una pe care trebuie să o analizăm cu un ochi critic în ceea ce privește programul Orizontul 2020 uh, s-au adăugat uh, niște cheltuieli suplimentare, însă acest, aceasta nu reprezintă o creștere în sine. La fel uh, și programul pentru IMM-uri. Au fost alocate 3 miliarde de euro. În trecut uh, vorbeam despre 2 miliarde. Abordarea este totuși pozitivă și mă refer aici uh, la inițiativa de frontloading pentru Orizontul 2020, pentru Erasmus uh, și pentru programul pentru IMM-uri. Unele sume mici uh, au fost alocate pentru plata anticipată, niște sume foarte mici, niște procente foarte mici din bugetul general. În plus există și o strategie de gestionare a riscurilor. Apoi uh, există și alte alocări pentru programele de IMM-uri și așa mai departe. Prin intermediul Fondului European de Investiții și a Băncii Europene de Investiții și aici au fost acordate niște miliarde în plus. Vom primi un miliard de euro sub acestea, astfel încât creditele pentru IMM-uri și garanțiile vor putea să își dezvolte un efect de pârghie foarte important de un volum de până la 100 de milioane de euro. Ne-am putea gândi la o multiplicare de la 1 la 5, 1 la 5. Astfel, un milion de IMM-uri ar putea să profite de pe urma unei asemenea abordări. Mă gândesc, de exemplu, la lucrători care ar putea să aibă garanții de 10.000 de euro, astfel încât să putem vorbi de o ocupare durabilă. Apoi ne-am putea gândi la finanțarea exporturilor care să ocupe un punct central apoi garanții de performanță și așa mai departe. Toate acestea ar putea fi dezvoltate astfel încât IMM-urile să nu se bazeze doar pe propriul capital. Și eu cred că acest lucru ar fi important în acest program. Știu că mă pot baza pe domnul raportor să facă acest lucru, însă sumele prevăzute nu sunt deloc suficiente și de aceea cred că trebuie să punem accentul pe garanții, pe garanțiile care sunt aici foarte uh, necesare și acestea să ocupe un punct central. Îi doresc mult noroc domnului raportor în munca care le așteaptă. Domnule Eller, Doamnă președinte, mulțumesc! Mulțumesc că avem ocazia să vorbim pe scurt de acest domeniu voi, mă voi folosi de această discuție ca pretext pentru discuția privind Orizont 2020. În primul rând, despre cifre, ca acestea să rămână obiectivă. Comisia ne-a prezentat și nou Parlamentului niște cifre în prin care avem 20% pentru Orizont 2020. Mie mi se pare o greșeală sau un vid politic surprinzător. Însă cifrele sunt de necontestat. Dacă ne uităm la cifrele pentru care au existat în bugetul trecut, vorbim de 59,2 miliarde pentru 2013, dacă e să crească, atunci ne bazăm pe prețurile din 2011. Însă nu e o diferență foarte mare, suntem la 77,7 miliarde. Acest lucru înseamnă că pentru 2013 putem face o combinație de 77,8 miliarde. Este pur și simplu o tăiere de aproape 10% și nu vorbim de matematică, ci de cum arată aceste cifre. Mă bucur că a vorbit și despre front-loading, domnul raportor. Aceasta înseamnă de fapt că în 2014 ne vom afla sub cifrele din 2013. Așa ceva nu s-a mai întâmplat de când există programe de cercetare în Uniunea Europeană. Da, și auzim tot timpul vorbindu-se despre inovare, aspectele pe care tocmai le-am auzit le-am auzit acum, reindustrializare, inovare. Așa că ar trebui să ne asigurăm că Orizont 2020 nu iese total de sub flexibilitate, așa cum se întâmplă acum pentru că acest program nu apare acum în flexibilizare. Și încă o dată mă bucur că există și acest subiect front-loading în raport. E o nebunie să cedăm în ceea ce privește inovarea pentru următorul buget. Nu, în următorii doi ani ar trebui să avem fonduri suficiente și pentru aceste programe. E o chestiune care ține și de conjunctura politică, e vorba de un semnal pentru piețele financiare din Asia și un semnal pentru industria europeană. Apoi, uh, un al doilea punct despre care vreau să vorbesc. Am negociat foarte mult în timp, pe timpul cadrului financiar multianual, care trebuie acum com completat, despre acele 5 miliarde pe care le luăm de sub orizont 2020 și cum le putem primi înapoi. O întreagă retorică pentru acest program a existat. Și am ajuns la această discuție pentru că Consiliul își dorea ca toate veniturile care intră sub asemenea instrument financiar să ajungă în bugetul general. E de fapt o caricatură a ceea ce au cerut șefii de stat și de guvern în ceea ce privește flexibilizarea. Până la urmă am ajuns măcar la un standard minim din punct de vedere tehnic în ceea ce privește această sumă de bani care să ajungă din nou la orizont 2020. Trebuie să existe acest lucru în cadrul financiar multianual, pentru că dacă nu, nu, lucrurile nu vor sta așa. Banii care au fost luați vor intra altfel în bugetul general. Așa că discuția nu reflectă deloc stadiul negocierilor. Parola al relatore. Dau cuvântul oratorului pentru răspuns, vă rog. Äh, äh, mulțumesc, îi mulțumesc și domnului Rubic și domnului Ehler. Mm, bugetul acceptat în majoritate de Parlamentul European nu poate fi acum anulat, chiar dacă ne enervează foarte mult. Fondurile sunt insuficiente, astfel încât să curbăm o tendință negativă. Acest lucru trebuie să-l spunem. Dacă e să comparăm cifrele, FP7 2013. 10 miliarde. Orizont 2020, 2014, 8,8. Chiar dacă prin fund loading punem aceste 200 de milioane, nu mai îngrășăm porcul. Apoi tot ce există sub titlul 1, vorbim de aproximativ 120 de milioane, apoi tot ce ține de instrument de flexibilitate, iarăși 400 și ceva de milioane, tot nu ajungem la starea de fapt de dinainte. Cu ce putem înlocui toate acestea o cu totul altă chestiune, așa că nu pot decât să sprijin cele spuse de colegii mei. Se pune întrebarea și am auzit-o și am discutat acest fapt de multe ori, dacă această comisie poate găsească anumite mijloace prin care nu doar să se plângă, îndreptățit, dar doar să se plângă de consecințele politice care vor urma. Până acum nu am avut destul curaj, cred. Însă voi ține cont, bineînțeles, de comentariile auzite astăzi. Bine, grație. Mulțumesc foarte mult. Le reamintesc uh, colegilor că termenul pentru depunerea amendamentelor este marți 20 august la prânz. Dau, uh, trecem acum la următorul uh, punct de pe ordinea de zi la raportul ODI. În ceea ce privește punctul 19, um, îl vom discuta după amiază. Îi mulțumesc uh, doamnei Hibner pentru că și-a a acceptat acest lucru. Domnule Odi, deocamdată nu avem niciun document, este doar un schimb de puncte de vedere cu privire la un aviz legat de baza tehnologică și industrială pentru apărare în Europa. Acest raport este unul uh, mai special. Este un raport uh, care, în baza articolului 50, uh, este redactat împreună cu Comisia SEDE. Scopul este de a elabora un aviz al Parlamentului European înainte de Consiliul European pe care Uh, Van Rompuy a hotărât uh, să îl convoace în decembrie în domeniul apărării. Așadar, este un raport special, nu este un raport din proprie inițiativă adresat uh, Comisiei Europene pentru a spera ca aceasta să vină cu niște propuneri legislative, ci este un raport pe care vom încerca să îl elaborăm pentru a testa ideile Parlamentului European adresate șefii de state și guvern, șefilor de state și guverne responsabili de gestionarea statelor lor. Vom avea un avion aviz uh, de la IMCO. Calendarul este foarte strâns pentru că după acest schimb de opinii ne vom uh, pune de acord cu raportorii din partea grupurilor politice și voi depune spre traducere un proiect de raport pe care îl vom examina la începutul lunii, decembrie, uh, lunii septembrie. Apoi uh, votul în comisie va fi în septembrie-octombrie și votul în plenară în noiembrie. Avem uh, la dispoziție un studiu al Direcției Generale pentru Politică Externă, care este foarte bine făcut cu privire la dezvoltarea unei baze tehnologice și industriale în sectorul apărării european. european Uh, Comisia Europeană uh, ar trebui ca în jurul datei de 25 iulie să uh, publice un raport cu privire la acest sector. Poate că ne va spune câte ceva în acest sens. Piața mondială a industriei apărării reprezintă aproximativ 350 de miliarde de euro. Industriile americane dețin o cotă de piață de jumătate din această sumă, iar Europa aproximativ 20%. Întrebările la care trebuie să răspundem uh, sunt următoarele. Dacă cererea europeană are, este suficient de mare pentru a acoperi oferta industriei de apărare, dacă oferta noastră este adaptată cererii într-un uh, mod competitiv și dacă uh, avem suficientă inovație pentru a echilibra cererea și oferta și dacă avem suficientă putere pentru a crea o autoritate de supra supraveghere la nivel european pentru această piață. Va trebui să discutăm și cu actorii transnaționali implicați și va trebui uh, să facem mai mult decât facem acum pentru a dezvolta sistemele de apărare care nu sunt disponibile în prezent decât unor grupuri industriale care au capacitatea de a face față riscurilor și complexității acestor operațiuni. Acestea au competențe foarte importante în materie de inginerie tehnică, inginerie uh, financiară și comercială și în plus au și practica piețelor internaționale. În momentul de față, în Uniunea Europeană, doar câteva grupuri dețin aceste capacități. EADS, Thales, uh, BADSF, Finmecanica, iar acestea au în jurul lor niște rețele de subcontractanți sau co-contractanți uh, în domeniul spațial, electronic, în domeniul uh, rachetelor și așa mai departe. Voi încheia cu această primă introducere imediat, doamnă președinte, spunându-vă că prin tratatul de la Lisabona Uh, se instituie o solidaritate militară a statelor membre pentru protejarea teritoriilor europene. Este vorba de o protecție prin uh, solidaritate militară în baza articolului 5 uh, din Tratatul Atlanticului de Nord. În istorie am văzut că de fiecare dată când beligeranții au venit să ocupe un teritoriu, dobândirea posesiei asupra industriei apărării devenea un obiectiv important. Așadar, având în vedere complexitatea lumii în care trăim, va trebui să vedem cum ne putem organiza și în ce locuri ne putem organiza baza industrială de apărare și cum vom putea să alocăm mijloacele financiare necesare astfel încât să fim cei mai buni din lume, mai ales în ceea ce privește tehnologiile uh, științifice. Și asta pentru a asigura și um, dezvoltarea industriei civile. Iată, ne confruntăm cu provocări legate de finanțare. Am, uh, abia am obținut un acord uh, politic pe marginea cadrului financiar multianual și deocamdată nu putem să mișcăm uh, un deget. Există și o clauză de revizuire în 2016 iar dacă ajungem, dacă reușim să întrunim majoritatea pe acest subiect, va trebui să punem acest subiect pe masa discuțiilor uh, după alegerile din 2014. Vom avea noi alegeri, uh, poate că Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană, deci uh, vor exista noi conjuncturi politice care ne vor determina să reexaminăm acest subiect uh, în baza documentelor pe care le vom elabora până atunci. Și atunci va trebui să decidem dacă această idee de a avea o bază uh, industrială de apărare uh, poate să întrunească majoritatea. Avem Agenția Europeană pentru Apărare care poate să joace un rol suplimentar. Bugetele naționale sunt uh, supuse constrângerilor, deci uh, ar trebui să avem în vedere ideea mutualizării sau a punerii în comun a uh, fondurilor pentru a rămâne competitiv pe plan industrial și științific și pentru a ne sprijini industriile. Iată câteva gânduri preliminare. Sunt uh, nerăbdător să știu care sunt punctele de vedere ale grupurilor politice legate de acest demers. Aspectele pur militare care țin de apărare și de securitate vor fi tratate de Comisia SEDE. Iar în ceea ce privește comisia noastră, uh, noi uh, vom încerca să ne ocupăm de aspectele care țin de uh, cercetarea științifică și tehnologică și de aspectele industriale și, bineînțeles, și de aspectele legate de energie. Mulțumesc foarte mult, colegul Gerec. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred următorul lucru. Ar trebui să definim foarte clar care este obiectivul nostru. Poate că ar fi posibil să creăm un sistem uh, comun uh, de industria apărării. Însă, acest obiectiv este destul de îndepărtat. Sistemele naționale sunt protejate prin legislațiile naționale. Și de aceea fiecare țară are un sistem destul de impermeabil, destul de greu de pătruns. A doua problemă este legată de moștenirea noastră industrială. Așadar, am avut pactul de la Varșovia, pe de o parte, și un set complet uh, diferit de realități de cealaltă parte. Așadar, uh, mai avem uh, în continuare multe diferențe în ceea ce privește tehnologiile și standardele aplicabile. De aceea, mai ales când vorbim despre standarde, avem nevoie de cooperare. De, să luăm, de exemplu, muniția. Cred că ar trebui să încercăm să ne armonizăm uh, mai mult legile. Este o chestiune foarte serioasă. Aprovizionarea cu muniție este foarte importantă și de aceea standardele noastre trebuie să fie comune. Întotdeauna există divergențe de opinii, ca în orice alt subiect. Așadar, cred că ar fi util să găsim anumite sinergii, să găsim un uh, teren comun Chiar și 20% din 350 de miliarde reprezintă un bun punct de pornire. Cred că trebuie să facem acest lucru în sectorul aviatic, în sectorul apărării, în ceea ce privește tancurile și alte vehicule sau vehicule blindate. De ce nu? Cred că ar trebui să discutăm toate aceste subiecte în profunzime. Dacă nu mă înșel, mâine va avea loc o întâlnire. Oricum, uh, vom asculta mai multe, vom afla mai multe mâine. Domnul Bütikofer, vă rog. Oh. <coughs> Ich glaube, das wird eine Doamnă președinte, cred că va fi un raport din propție inițiativă foarte important. În cadrul Comisiei FED, domnul Galer se ocupă de el, însă nu am aflat încă nimic de la domnul Galer în legătură cu direcția pe care vrea să o urmeze, așa că trebuie să speculez puțin. Nu știu dacă mâine va exista o dacă chiar va exista o întâlnire a raportorilor din umbră, nu știu pe ce text ne vom baza discuția. Cred că e o temă importantă pentru că problemele abordate sunt unele foarte vechi. Lipsurile care există în ceea ce privește capacitățile și în ceea ce privește NATO, putem să îi amintim și pe aici, sunt și pe aici sunt cunoscute deja de minim 40 de ani. Am văzut războiul de la, în, acest lucru în războiul din Kosovo, operațiunea din Libia, așa că eu cred că dificultățile stau în principal, după părerea mea, în faptul că statele membre sunt într-o situație anacronică în ceea ce privește Uh, politica națională de apărare. Supracapacități, ineficiență, corupție și o perspectivă îngustă la nivel național. Acestea sunt problemele și nu neapărat lipsa banilor. Cu banii care au fost acordați acestui sector s-ar fi putut acționa mult mai eficient, dacă perspectiva ar fi fost alta. Din păcate, nu văd cum se poate schimba această situație pe termen, pe termen scurt. Vorbim acum de 300 de propuneri pe care le-am prezentat și doar 11 au fost puse în aplicare. Lipsește aici și voința. Și așa că mă întreb dacă nu ar trebui să fim atât de radicali încât să spunem uh, Articolul 346 trebuie să fie eliminat, acelea care le garantează statelor membre pe baza unor motive de siguranță națională ca în principiu să facă ce vor cu industria lor de apărare. Dacă rămânem la acest articol, atunci Europa nu se va nici măcar apropia de o abordare eficientă a resurselor și la o închidere acestui vid în ceea ce privește capacitățile. Nu vom putea vorbi de așa ceva. De aceea, Aștept cu nerăbdare să văd ce ne va propune domnul Galler, pentru că știu că și el e foarte interesat de această temă. Așa că nu trebuie doar să șlefuim canturile pe aici și pe, pe dincolo pentru că așa nu vom putea înainta. Trebuie să producem un document care să deschidă un nou orizont, pentru că dacă nu, cred că vom rămâne tot în urmă. Tozenovski, prego. Domnul Tozenovski, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mă raliez la ce spunea domnul Odi. Acum uh, doi ani uh, eu am fost raportor uh, pentru industria de apărare și la momentul respectiv mi-am dat seama cât de complex este acest sistem al industriei apărării. Nu este deloc o piață deschisă, așa cum spuneau colegii mei. Din potrivă, este o piață foarte specifică, mai ales în ceea ce privește procedurile naționale. În același timp, este o economie uriașă. Această industrie reprezintă um, un sector foarte important. Acum trebuie să găsim o soluție rezonabilă pentru abordarea industriei apărării. Este o chestiune foarte complicată pentru că statele membre au soluții diferite și puncte de vedere divergente. Sunt convins că această discuție este foarte importantă. Și, bineînțeles, trebuie să ne punem întrebarea cum să acționăm în acest domeniu. Bineînțeles, știința și cercetarea trebuie să joace un rol esențial în această industrie, pentru că evoluțiile tehnologice în uh, industria apărării sunt uh, foarte mari, iar știința și tehnologia pot să devină un fel de liant pe această piață extrem de fragmentată a industriei apărării. Uh, voi colabora cu domnul Odi în acest demers. Acum doi ani deja am discutat împreună îmi dau seama că discuția este foarte dificilă, dar sunt pregătit să contribui și eu la maxim cu ideile mele. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnul Eller. Es war ja ein bisschen die Frage formuliert werden, wie geht Trebuie să formulăm mai bine cum abordăm această temă sau speculăm ce ar face raportorul nostru, domnul Galer. Uh, în spiritul continuității trebuie să facem ce am făcut și în trecut la rapoartele din sede în ceea ce privește competențele civile ale unității europene. Am mai discutat despre ele, a existat acel raport cu altierii care se ocupa de politica de apărare și exista o, întotdeauna un capitol în ceea ce privește uh, industria, politica industrială. Tot timpul se făcea referire la dimensiunea europeană. Vorbesc de această dimensiune politică industrială spre Europa, care se ducă la rezolvarea unor probleme naționale. Așa ceva nu e încă posibil, există competențe care nu sunt de, nu țin de Uniunea Europeană și această situație se tot răgânează. Așa că va trebui să vedem cum reușim să fim uniți și să spunem clar e nevoie de o schimbare a pieței interne. Avem nevoie de piața internă în acest subiect. Un al doilea aspect, eu cred că ar trebui să ne orientăm spre capacități europene și nu capacități naționale. În Parlamentul European avem o bază de discuție în ceea ce privește politica de apărare comună, există hotărâri, am definit clar ce, care sunt diferitele capacități. Dar aici intervin și aspecte legate de comunicare, integrare, o întreagă serie de elemente care sunt importante din punct de vedere operațional și ne arată și o direcție politică. Însă, așa cum spuneam, important este să existe o piață internă în acest domeniu care să-i acordăm importanța cuvenită din punct de vedere structural trebuie să existe un același nivel, pentru că așa vom avea posibilitatea de a avea o continuitate între hotărârile deja luate și să nu ne confruntăm cu următorul pericol din dilema privind finanțările naționale să ne agățăm orbește de Europa și să vedem ce fel de resurse suplimentare putem să obținem pe viitor, niște resurse care încă nu există în regulamente și să venim cu un document care contravine celorlalte două rapoarte. Odi. Domnul Odi, vă rog. Aveți cuvântul, vă rog. Domnule Odi. Am încercat uh, să scutesc comisia, să mai intervină. Comisia, vrea cineva să intervină? Foarte pe scurt, vă rog. Foarte pe scurt, aș vrea doar să confirm uh, ceea ce s-a spus cu privire la comunicarea pe care o pregătește acum Comisia și care va fi publicată în curând. Această comunicare va fi adoptată pe 24 sau pe 25 iulie, deci suntem în grafic. Apoi, uh, documentul va fi discutat uh, la Consiliul Informal sub președinția lituaniană de la Vilnius. Aș vrea să vă atrag atenția asupra celui de-al doilea raport elaborat de Serviciul European de Acțiune Externă, care ar trebui să iasă pe undeva pe la sfârșitul lunii septembrie sau începutul lui octombrie. Acesta se va referi în mod explicit la problema capabilităților și la uh, politica comună de apărare și securitate. Așadar, aceste documente reprezintă de fapt un întreg și sunt complementare și vor fi supuse în discuție Consiliului din decembrie. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Odi. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest schimb de opinii ilustrează complexitatea acestui subiect. Cred că în secolul 21 uh, uh, nu mai avem aceeași uh, interpretare politică ca în secolul 20. Am notat preocupările eurodeputaților cu privire la legislația națională și la sistemele naționale. Bineînțeles că sistemele militare sunt sisteme naționale, iar în decembrie va trebui să se discute dacă se europenizează sau nu aceste sisteme. Va trebui să avem un document de reflecție, astfel încât să știm ce majoritate politică putem reuni pe marginea fiecărui uh, amendament sau pe fiecare subiect. După aceea vom uh, prezenta aceste aspecte șefilor de state și guverne. Vom uh, discuta împreună cu colegii din sede și va trebui să facem acest lucru înainte de alegerile europene, astfel încât cetățenii europeni să poată răspunde prin vot. Și, bineînțeles, toate aceste lucruri vor trebui să avanseze. Este clar însă că nu putem să avem uh, să vedem uh, securitatea în secolul 21 în aceleași uh, condiții ca și în uh, perioada de tranziție. Așadar, uh, acesta este subiectul pe care trebuie să-l discutăm. Nu o să-l rezolvăm nici în 2013, nici în 2014. Acestea sunt subiecte cu mm, o perspectivă pe termen lung. Dacă șefii de state și guverne hotărăsc să facă ceva împreună cu Regatul Unit sau fără, pentru că Regatul Unit are cea de-a doua mare armată din lume. Acum, dacă Regatul Unit uh, părăsește această solidaritate geografică din Tratatul de la Lisabona, aceasta va avea niște implicații la nivel militar și la nivel de apărare. Iată care este subiectul pe care trebuie să-l discutăm. În ceea ce privește articolul 346, nu știu dacă îl putem schimba, însă noi nu suntem o federație, ci suntem o uniune de state, state care sunt suverane. Oricum, statele vor face întotdeauna ce vor vrea vor pleca din Uniunea Europeană, vor naționaliza ce întreprindere, așa se întâmplă peste tot în lume. Așadar, din motive de securitate națională, un stat sau altul va putea să hotărească întotdeauna ce dorește. Însă se pune o problemă mai generală. Este o problemă de securitate și de apărare. Dacă există un răspuns, dacă există un drum european Cam aceasta este întrebarea la care vom încerca să răspundem. Mâine, la reuniunea raportorilor din umbră, dacă sunteți liberi, uh, nu vom discuta pe marginea unui document, ci doar vom aprofunda acest schimb de opinii. Eu deja am, încerc, am început să compilez uh, diferite documente. Voi depune și proiectul de raport spre traducere și vom vedea cu colegul Galer cum putem găsi niște compromisuri pentru a adresa un mesaj șefilor de state și guverne la Consiliu. Vă mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc domnului Odi. Vă reamintesc, termenul pentru depunerea amendamentelor este 2 septembrie. 2 septembrie 2013. Domnule Eller. Ich habe nur einen ähm, technischen Vorschlag. Am doar o propunere de ordin tehnic. E clar că am privit, am așteptat cu nerăbdare uh, acest moment, dar și interpreții trebuie să ne părăsească, așa că eu cred că dezbaterea pentru acest raport Cerizon 2020 ar trebui să fie amânată până în septembrie, pentru că e clar că nu există posibilitatea de a informa așa cum se cuvine colegii, așa că în 5 minute să discutăm despre negocierilor negocieri de jumătate de an ar fi imposibil. O caricatură. De, aia, de aceea sper că și ceilalți raportori sunt de acord să amânăm amânăm totul pentru septembrie. Dacă ne mai acordă încă 5 minute interpreții acum, aș putea eu să vă informez. Nu vorbim de faptul că nu ne dorim să rezolvăm totul acum, doar că nu e posibil în 5-10 minute. de Madurel, mi În ceea ce privește propunerea colegului Eller, aș dori să o ascultăm și pe doamna Madurel. Tereza, crezi că este înțelept? Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Nu am nicio obiecție legată de propunerea colegului nostru Eller. Cred că astăzi uh, am fi putut să avem un briefing uh, rapid, însă va exista o dezbatere în comisie și un vot în septembrie în comisia noastră. Eu nu mă opun la ce a spus domnul Eller. Mi se pare în regulă nu acum, uh, e clar că nu vom discuta acum. Vom vedea cum uh, vom uh, discuta cu secretariatul pentru a face un briefing, dar acum nu este posibil. Aș dori să corectez acum o eroare legată de data de depunere a amendamentelor. Nu este 2 septembrie. Pe 2 septembrie vom avea o dezbatere în comisie pe marginea raportului ODI termenul pentru depunerea amendamentelor încă n-a fost stabilit. Atât am avut să vă spun. Încă o informare acum legată de reuniunea coordonatorilor de ieri. Am uh, concluzionat uh, cu privire la procedura de urmat în privința actelor delegate. Uh, am uh, hotărât uh, următorul lucru. Dacă șapte deputați din două grupuri depun o obiecție, atunci subiectul se înscrie pe ordinea de zi, iar când coordonatorul solicită acest lucru, poate fi lansată procedura de act delegat în comisie cu vot. Termenii procedurii au fost distribuiți și au fost puși la dispoziție. Apoi, în ceea ce privește programul Copernic, socialiștii și democrații vor, uh, se vor ocupa de acest raport. Vom avea patru avize și o întrebare cu solicitare de răspuns oral. Dacă nu mai e nimic de adăugat, cred că putem să închidem pe această dimineață și ne revedem la ora 15. Și la ora 15 vom avea iarăși o întâlnire cu miniștrii. Și după aceea vom avea și pe doamna Cross, comisar.